Okay, welcome to this meeting of the committee on... Bun venit la reuniunea Comisiei Jurii. Haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi. La solicitarea ALDE, reuniunea coordonatorilor va fi mutată din această seară la ora 12 și 15, 12.45, după prima parte a reuniunii noastre. Punctele 16 și 17 vor veni după punctele 13. Doamna Hautala are și ea o cerere, dacă bine am înțeles. Da, domnule președinte. Cred că ține de competența raportorului nostru pe acte delegate și de implementare și aș ruga-o pe doamna Kaufman să facă o introducere. Oricum, eu n-am propus nicio adăugire la ordinea de zi. Uh, Mrs. Kaufman. Kaufman. Doamna Kaufman. Mm, ja, eh, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, sunt raportoare pentru acte delegate și de implementare v-aș ruga ca astăzi să punem un punct în plus pe ordinea de zi, pentru că, în opinia mea, există o nevoie urgentă de acțiune. Săptămâna viitoare, miercuri, la Strasburg, va avea loc o rezoluție și un vot despre dacă Parlamentul să înainteze o obiecție față de un act de implementare sau nu. Pe conținut, e vorba de măsurarea noxelor vehiculelor în baza regulamentelor Euro 5, Euro 6 cu privire la emisiile a mașinilor autoutilitarelor ușoare și în vechea procedură de comitologie s-a stabilit un act de implementare care, printre altele, are în vedere verificarea acestor mașini. Ei bine, acest act de implementare stabilește în ce măsură la mașinile noi și la noile teste uh, de verificare se vor fixa plafoanele maximă și care vor fi exceptările permise. Pe 15 decembrie, majoritatea eurodeputaților uh, Comisiei ENVI a fost pentru o obiecție față de acest act de implementare, pentru că, în opinia acestora, Comisia și-a depășit prerogativele. Membrii ENVI s-au bazat pe un aviz al serviciului juridic din 9 noiembrie. Acest aviz stabilește că adoptarea acestui act de implementare pur și simplu a rezultat într-o schimbare a actului de bază. Și de aceea, comisia noastră fiind competentă pe fondul problemei, în baza articolului 14 3 al regulamentului de procedură, trebuie să verifice ce se întâmplă, iar doamna Hautala ne-a rugat să facem asta. Vreau să spun foarte clar că nu se pune problema verificării valorilor emisiilor ca subiect politic. Noi știm că este un element controversat. Și vreau să subliniez asta foarte clar că pentru comisia noastră nu are voie să fie vorba despre această controversă și luarea de poziție pe conținut. Însă poziția noastră trebuie să fie, sau sarcina noastră trebuie să fie aceea de a verifica dacă drepturile Parlamentului au fost atinse din cauza acțiunilor Comisiei. Eu cred că asta este sarcina noastră și trebuie să apărăm prerogativele Parlamentului. Foarte, e foarte clar că în procedura de comitologie Comisia trebuie să-și respecte cadrul de competențe. Împărtășesc rezervele manifestate și de către Comisie, dar cred că noi aici la jurii trebuie pur și simplu să fim de acord cu avizul Envi și aș propune ca la final, ca rezultat, dumneavoastră, domnule președinte, să trimiteți o scrisoare către președintele Envi. Vă mulțumesc. Uh, Mr. Zviefka. Domnul Zviefka. Dziękuję, Pani Przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, problema este una importantă legată de competențele Parlamentului și acest lucru e pentru noi foarte, foarte important. În acest caz, e direct vizată Comisia Envi și ar trebui să se ocupe de caz, de acolo s-au luat deciziile Uh, aferente, avizul a fost uh, adoptat la ultima reuniune. După cum a spus și doamna Kaufman, va fi un vot miercurea viitoare în plenară. Astăzi e joi, mai avem doar șase zile la dispoziție și nicio posibilitate să ne întâlnim înaintea votului din plen. Nu știu zău cum putem să vorbim despre un subiect care nu ține pe de întregul de competențele noastre. Și asta și în regim de urgență. Competențele sunt la ENVI, iar Comisia ENVI a luat o decizie. De ce să ne manifestăm și noi? Ca să consolidăm uh, mesajul ENVI. Comisia ENVI oricum nu a luat legătura cu Comisia Jurii și nu ne-a invitat să intervenim, pentru că nu au nevoie de asta. N-au nevoie de Comisia Jurii Uh, să facă ceva pe acest subiect. Date fiind toate aceste lucruri și fiind dat că, în primul rând, nu suntem pregătiți pentru o dezbatere, pentru că nu ne-am ocupat de subiect înainte, va fi foarte greu. Dacă ar fi fost important din perspectiva juri, atunci ne-am fi ocupat de subiect înainte. Nu putem face asta pe nepusă masă, pentru că ne vom face de râs. Sugerez așadar să nu ne uh, angajăm în acest joc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. I have heard in detail the arguments that have been... Am ascultat argumentele înaintate de doamna Kaufman și am ascultat și răspunsul. Sunt de acord mai degrabă cu primii doi vorbitori. Cum a spus doamna Kaufman, să adăugăm acest subiect pe ordinea de zi. În opinia mea, această problemă are două aspecte. În primul rând, aspectul procedural. Din detaliile pe care le-am observat eu și din uh, felul în care s-a procedat, mie mi se pare că comisia are dreptul procedural de a examina această problemă și problema este că Cu privire la toate argumentele înaintate, mă gândesc că la un moment dat, în timpul dezbaterii, um, vom avea și opinii divergente, dar susțin, le susțin pe colegele mele. Înainte de a da cuvântul domnului Hautala, vreau să vă aduc aminte că avem o sesiune de vot și mai avem o reuniune, o audiere care trebuie să înceapă la 9.30. Vă rog frumos să fim succinți, fiindcă deja cineva nu a fost de acord cu propunerea, oricum vom vota, așa că, doamna Hautala, vă rog, pe scurt. Domnule președinte, foarte, foarte pe scurt, nu e adevărat că această comisie n-ar avea competențe, ba din potrivă, avem dreptul procedural de a examina legalitatea acestui act de implementare. Domnul Marin Lupinton. Președinte, apenas para dizer que, independentemente... Mulțumesc. Deci, dincolo de poziția pe care aș avea-o pe substanță, nu sunt de acord cu felul în care lucrurile au fost tratate această comisie. Grupul meu trebuie să discute, trebuie să reflecte la problemă, trebuie să studieze documentele și să analizăm problema așa cum trebuie. Iar pe substanță am și eu o părere să introducem o propunere uh, acum, să modificăm astfel ordinea de zi, nu e bine. Sunt de acord cu domnul Viesca. Viesca. Doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Îi sprijin pe domnii Zviesca și antevorbitorul meu. E o acțiune sensibilă și e o tematică deloc nouă, nu a apărut ieri Așa că eu nu cred că ar trebui să ne băgăm, să... E activitatea Envy, au fost dezbateri exhaustive la nivel transpartinic pe acest subiect la Envy și n-ar trebui ca în acest ultim moment să încercăm să ne băgăm. Dacă are cineva rezerve față de temeiul juridic, atunci Bineînțeles, aceste lucruri pot fi tematizate săptămâna viitoare la plenară și dacă există subiecte de acest gen, atunci uh, să pregătim o dezbatere generală pentru ca pe viitor să putem interveni mai repede ca și comisie parlamentară, dar a crea un precedent acum cu acest dosar nu este de bun augur. Îl susțin pe domnul Zviefca și consider că ar trebui să continuăm procedura așa cum a fost ea dictată și de către comisia competentă pe fond. Mulțumesc! Yes, thank you also. Mulțumesc. Și eu sunt de acord cu doamna Nibler, spune președintele. Însă, da, doamnă Regner. Dankeschön. Mulțumesc. În mod evident, pozițiile sunt divergente. Doresc însă să spun că pe procedură putem să cerem o reuniune extraordinară și să tratăm acest subiect foarte succint. Tehnic, pur tehnic, ar fi posibil. Sigur că trebuie să ne putem pregăti, așa că aș sugera să luăm o decizie acum prin vot și să nu mai întârziem sesiunea de vot care oricum era prevăzută. Yes, before we vote... Într-adevăr, înainte de a vota, mai dau cuvântul și domnului Lebreton. Je suis de l'avis de... Și eu sunt de aceeași părere ca domnul Zvisca. Cred că mai momentul să ne ocupăm de această problemă. N-ar fi serios din partea noastră să ne apucăm așa pe fugă de un subiect pe care l-am tratat întotdeauna cu profunzime. The question is... Vom vota acum. Întrebarea este dacă să adăugăm acest subiect pe ordinea noastră de zi de astăzi. Cine este pentru? Să numărăm. Sorry? 14. Where did you get them? Uh, please, please, once again, could you raise the... Încă o dată v-aș ruga să ridicați mâna. Cine este pentru? Haideți să facem totuși un vot electronic.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 cu 14 la 10 se adoptă. That was a plus or I was against, but he doesn't. Okay. No, no, no, no, no, no, no. No. Uh, okay. Uh, 14 to 11. 14 la 11, pentru că uh, consola de vot a domnului Cavada nu a funcționat. Point number two. Punctul numărul 2 comunicările președintelui, Comisia trebuie să ia nota de următoarele decizii ale coordonatorilor. Domnul Giambatski este numit raportor pentru ridicarea imunității domnului Herman Winkler. Libe va participa la reuniunea jurii de pe 17 februarie pentru a asculta prezentarea comisiei. E vorba de raportul anual cu privire la pregătirea judiciară și cerem autorizarea de a face un raport de implementare în ceea ce privește directiva pentru mediere și uh, directiva cu privire la fuziunile transfrontaliere și în ceea ce privește declarațiile de interese ale Comisiei și de directoare aferente acestora. În al patrulea rând, președintele Lenart al Curții de Justiție e invit, va fi invitat la o reuniune viitoare Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului va fi invitat și el la o viitoare reuniune a noastră. Avem uh, un eveniment planificat împreună cu jurii Libe AFCO, care este însă amânat, probabil uh, până pe 19 aprilie. Cerem autorizarea de a organiza o publică cu privire la aspectele etice ale roboticii. Vom discuta pe 20-21 aprilie despre asta. De asemenea, Comisia trebuie să ia notă de următoarele moțiuni de rezoluție depuse de membrii în baza regulii 133. Moțiunea B81 427 pe 2015 pentru situația de la Curtea de Justiție din Uniunea Europeană, Morton Messerschmidt. Moțiunea B81366 pe 2015 pentru rezoluția Parlamentului cu privire la controlul monedelor virtuale, cum ar fi Bitcoin, Sofie Montel, Florian Filipo, Dominic Bilde se ocupă de asta. Cam atât la comunicările președintelui. Of of the meet. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 14 decembrie este punctul 3 de pe ordinea de zi și dacă nu sunt obiecții, atunci aceste, acest proces verbal se consideră adoptat. Și acum, dragi colegi, trecem mai departe. Avem sesiunea de vot v-aș ruga să vă pregătiți cartelele de vot. The first will be vote. Mai întâi votăm textul convenit în urma negocierilor interinstituționale cu privire la protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate. Domnul Coferati dorea să, dorea să facă o scurtă declarație. Îmi cer scuze, spune președintele, dar înaintea domnului Coferati dorește și doamna Le Grip să intervină. Este raportoarea. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. Aș dori mai întâi de toate să mulțumesc călduros din toată inima tuturor raportorilor din umbră din uh, toate grupurile politice. S-au uh, implicat foarte mult în această muncă pe care am desfășurat-o împreună. Știu că este de obicei un, un ritual, un protocol așa la noi aici să mulțumim, să ne mulțumim între noi însă. De data aceasta chiar insist asupra faptului că am lucrat împreună cu raportorii din umbră într-un mod excepțional, cu, într-un climat de bună înțelegere <clears throat> în încercarea de a atenua, de a topi, să spunem așa, neînțelegerile pe care le-am avut, am avut deci o echipă a Parlamentului extrem de sudată și compactă și am putut uh, face față în uh, trilog uh, Consiliului, astfel încât am putut să ne promovăm propriile priorități, propriile revendicări și am ajuns la un rezultat foarte mulțumitor pentru Parlamentul European și pentru prioritățile pe care le, ni le propuseserăm în cadrul Comisiei Jurii. Mulțumesc încă o dată călduros tuturor și nu vreau să mă lungesc, dar am să spun doar că textul pe care îl prezentăm astăzi este un text care face onoare muncii intense pe care am desfășurat-o pentru a-l obține. Mulțumesc, domnul Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția și munca desfășurate în trilog au dus la o modificare destul de importantă a versiunii inițiale a textului. S-au făcut progrese importante cu privire la domeniul de aplicare al uh, directivei, cu privire la problema informatorilor, a libertății și a libertății de presă chiar, așa cum se și cuvenea. Au fost deci unele modificări și le-am apreciat și în ceea ce privește domeniul lucrătorilor. Aici însă am fi dorit să se facă mai multe. Am și spus-o, ne-am prezentat argumentele în cadrul trilogului, dar, la sfârșit, concluzia a trebuit, desigur, așa cum se întâmplă întotdeauna, întotdeauna, să țină seama de nevoia de echilibru între diferitele puncte de vedere așa cum arăta și doamna raportor mai devreme. Îi mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care a acordat-o argumentelor noastre și cred că ar trebui chiar, nu doar că ar fi posibil, să revenim la un alt moment, cu altă ocazie, asupra acestei teme a drepturilor lucrătorilor, insistând asupra cerințelor noastre din acest domeniu. Așadar, aș dori să vă îndemn să nu punem, uh, să nu punem piedici uh, parcursului acestei directive, care oricum reprezintă o plusvaloare excepțională. Doamna Redan. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul a reușit să aducă unele îmbunătățiri propunerii inițiale a Comisiei Europene cu privire la exceptările de la protecția păstrării secretului comercial, dar există o extindere a domeniului de aplicare față de ce se întâmplă în anumite state membre. Presa uh, a vorbit adesea despre scandalul Volkswagen, de exemplu, sau despre alte scandaluri în care s-a arătat că s-a făcut abuz de acest drept de secret comercial și organizațiile societății civile care se uh, ocupă de transparență sunt extrem de vocale în acest domeniu, de aceea noi vom uh, vota împotriva acestui proiect. Mulțumesc, domnul Cavedea. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Îi mulțumesc doamnei raportor și confirm cele spuse de domnia sa cu privire la munca pe care am desfășurat-o împreună și este evident că am avut multe de făcut pentru a consolida libertatea presei, inclusiv în cadrul întreprinderilor atunci când e vorba de un interes general. Și s-a realizat acest lucru, e un prim pas făcut în uh, direcția informatorilor de conștiință. Nu este prima dată când ne ocupăm de acest lucru, este a treia oară, este un nou atac și oricum suntem la începutul acestui război, fiindcă trebuie să ajungem până la urmă la un autentic statut uh, pentru acești informatori de conștiință pe întregul teritoriu european. Vă mulțumesc. Mr. Le Breton. Domnul Le Breton, Însă, vă rog frumos, haideți să începem să votăm, pentru că să știți că nu mai avem timp. Très brièvement, pour signaler que mon... Foarte subțin. voiam să vă spun că grupul meu va vota pentru acest uh, raport. E vorba de apărarea uh, intereselor întreprinderilor și este foarte bine că se apără în același timp uh, uh libertatea presei și uh, informatorii de conștiință. Mulțumesc, votăm electronic, deschid votul. uh, adopted. Se adoptă. Și felicitări. We continue by the și trecem la aderarea Austriei și Maltei la Convenția de la Haga. Încă o dată votăm electronic, deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. So, next vote. Acum, votăm pe marginea cadrului Uniunii Europene pentru obținerea, gestionarea și utilizarea datelor în sectorul pescuitului. Yes, we'll, let's do it electronically. I open the vote. Electronic votăm, am deschis votul. adopted. Se adoptă. Următorul punct este votul pe marginea taxelor vamale la importul anumitor produse din Statele Unite. Încă o dată votăm electronic, am deschis votul. Următorul punct, vot cu privire la adoptarea unui proiect de aviz sub forma unei scrisori prin, pentru promovarea liberei circulației a cetățenilor și întreprinderilor prin acceptarea anumitor documente publice pe teritoriul Uniunii Europene. Deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum, Votăm pe marginea raportului, raportului privind transparența, integritatea și răspunderea în instituțiile Uniunii Europene. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Uh, adopted. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15 pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abținări. Respins. 14 pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. 20. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abținări. Respins. 13. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abținări. Respins. 21. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă abținări. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Verificăm dacă nu vă supărați. Se adoptă. 31 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 26 pe patru părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Aici există un amendament oral, dacă am înțeles bine. Deci, votăm cu amendament oral. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte. pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm pe marginea textului subliniat. Da? Suntem tot la partea a treia. Textul subliniat. Cine-i pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Respins. A patra parte, cine-i pentru? Intervenție fără microfon din sală. Bun, partea a patra acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Douăzeci și șapte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum, votăm pe marginea întregului proiect de aviz, votăm electronic. uh, adopted. Se adoptă. Așa că mă felicit singur. And we... Yes. And uh, we continue. Uh, we continue by point number 10. Continuăm. Punctul 10. Audiere. May I ask everybody to be... Vă rog foarte mult să faceți liniște. Okay, dear colleagues, may I ask you to... Bun, dragi colegi, vă rog să păstrați liniștea, domnule Karim. Scuze, trebuie să continuăm uh, programul nostru. So, uh, dear colleagues, we are continuing with the hearing. Dragi colegi, continuăm cu audierea în legătură cu legea de procedură administrativă a Uniunii Europene Aș dori să urez uh, bun venit distinșilor invitați la această audiere. Scopul audierii este să prezinte un proiect de regulament legat de procedura administrativă a Uniunii Europene, a instituțiilor Uniunii Europene, agențiilor și oficiilor sale, redactate de grupul de lucru cu privire la dreptul administrativ adoptat de această comisie sub prezidarea doamnei Hautala, care îi urez bun venit aici, lângă mine. Mm. Cu găduința dumneavoastră și având în vedere că deja am pierdut 10 minute, n-aș dori decât să dau cuvântul primului vorbitor, domnul profesor Seller și îi dau imediat cuvântul. Domnule profesor, bun venit. Mulțumesc, domnule președinte. E o... Vă rog să mă scuzați, nu pe președintele. Aș ruga din nou ca toată lumea să păstreze tăcerea în sală. Din păcate n-am și ciocănel pentru păstrarea disciplinei în sală, pentru că deja l-aș fi folosit de cinci ori. Vă rog să arătați respect față de invitați. Mulțumesc, domnule președinte. Drept consilier al grupului de lucru legat de dreptul procedurii administrative, am cinstea să vă prezint proiectul de regulament care face obiectul acestei audieri. Acest text pune negru pe alb diverse drepturi, obligații și reguli de comportament pentru <clears throat> administrație și persoanele fizice și juridice vizate de activitatea administrativă a Uniunii. Aceste drepturi sunt a primi o confirmare de primire care dă precizări utile sau a primi o înștiințare precisă cu privire la lansarea de către administrație unei proceduri care îl privește, de a primi toate informațiile relevante legate de procedură, de a comunica la distanță pe cale electronică, de a fi reprezentat de un avocat sau o altă persoană la libertatea alegere, dar nu plăti decât costuri rezonabile proporționale cu costurile procedurii de a fi uh, auzit, uh, audiat înaintea unor proceduri care pot să-i doneze, de a beneficia de un termen adecvat pentru a-și pregăti audierea, de a avea acces la dosarul de procedură și de a obține măcar un rezumat adecvat al conținutului. Nu e vorba doar de drepturi în dosar, ci și de obligații pentru persoana fizică sau juridică, în special de a preciza în solicitările care trebuie să fie transmise în scris numele, adresa de înștiințare obiectul uh, solicitării, data și locul, autoritatea competentă care îi se adresează, dar și obligația de a coopera pe deplin cu administrația competentă în stabilirea faptelor și circumstanțelor cauzei. De partea ei, administrația are dreptul de a audia mărturia părților, a martirilor și expresiilor, are dreptul de a cere documente și înregistrări, de a face vizite și inspecții atunci când dreptul derivat al Uniunii dă o astfel de competență. Obligațiile administrației, dincolo de cele care reflectă drepturile despre care v-am vorbit deja, decurg din reguli referitoare la inspecții, reguli care acoperă eventualele lacune din dreptul derivat, conflictul de interese, ținerea de registre privind corespondența și măsurile adoptate în forma actelor, notificarea lor, notificările de, legate de căile de atac, rectificări, corectări sau retragerea unor acte administrative. Această prezentare nu e exhaustivă, dar trebuie să subliniem că enunțarea acestor drepturi, obligații și reguli se face în mod concis, în 21 de articole doar și în mod cât mai clar cu putință. Proiectul de regulament nu este nici mai mult, nici mai puțin decât o încercare de codificare a acestor drepturi și reguli deja acum 91 uh, de ani, uh, Austria a adoptat o drept de procedură administrativă uh, cu un an înainte de celebrul romanul lui Kafka, procesul legat de administrația opacă și fără reguli. Codul austriac a fost precedat de o tentativă de codificare din Spania în octombrie 1889. Acum 40 de ani, Germania a adoptat o astfel de lege și multe alte state membre ale Uniunii au făcut similar ulterior. Pe 1 ianuarie anul curent a fost rândul Franței cu un nou cod al relațiilor între public și administrație. Mi se pare greu să se justifice că Uniunea Europeană să rămână în urma acestor state membre <clears throat> când adesea a jucat rol de precursor în materie de procedură administrativă de la tratatul din 1951, CECA, primul care a stabilit o obligație generală de motivare. <clears throat> Proiectul de regulament face o codificare comparabilă cu aceste codificări ale statelor membre, codificări de reguli și principii care se găsesc în prezent, răspândite în tratate și mai ales în dreptul derivat sau care au fost degajate de jurisprudența Curții Europene de Justiție, ceea ce va permite cetățeanului, întreprinderilor și asociațiilor, dar și funcționarilor și agenților Uniunii să dispună de lucruri, reguli clare și ușa de înțeles. Trebuia să se țină cont cu siguranță de constrângerile rezultate din tratate și să se găsească o bază juridică. E vorba de articolul 298 din tratatul privind funcționarea Uniunii. În conformitate cu principiul de atribuire și limitele puse de <clears throat> baza juridică adecvată, proiectul de regulament nu e destinat să se aplice în administrația statelor membre, ci doar instituțiilor, organelor și organismelor Uniunii Europene. Nu se aplică procedurilor legislative, nici procedurilor judiciare, nici procedurile de adoptare de acte delegate, de acte de punere în aplicare sau de acte nelegislative bazate direct pe tratate. În mod similar, proiectul de regulament nu vrea să se substituie legislației Uniunii când acestea au deja reguli privind procedurile administrative. Ambiția proiectului nostru e de a prezenta regulile generale în mod cât mai limpede cu putință, de a acoperi, după caz, lacunele din legislația Uniunii, dacă există, și de a contribui la coerența viitorilor actele Uniunii și a regulilor de procedură administrativă. <clears throat> Prezentând acest proiect de regulament și o să mă opresc aici, Parlamentul nu vrea să se înlocuiască <clears throat> comisie care are dreptul de propunere legislativă. Parlamentul vrea să o încurajeze pe comisie, demonstrând că costul de codificare nu e doar de dorit, ci că este și fezabilă. Și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Professor Teuer. And uh, now... <clears throat> Mulțumim. Acum primul grup de vorbitori începe cu profesorul Scoris, fost președinte al Curții de Justiție. Vreau să vă reamintesc că nu avem decât 10 minute pe vorbitor pentru a avea și o dezbatere de 5 minute sau cam așa ceva. Domnule profesor Scuris. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș vrea să subliniez că împărtășesc pe deplin rațiunile și preocupările care ne-au făcut să propunem adoptarea unui cod de procedură administrativă pentru instituțiile și agențiile Uniunii Europene. O altă inițiativă curajoasă care merge în direcția cea bună adunând într-un text unic regulile principale ale unei bune administrații în sensul articolului 41 din Carta Drepturilor Fundamentale. Ca să spunem și mai limpede, consider că inițiativa dumneavoastră ar trebui să reușească și să ajungă cât mai curând posibil la rezultate bune în interesul cetățeanului european. Nu o să vă surprindă dacă încep cu o constatare și anume că autorii propunerii au făcut bine să se inspire în mare măsură din jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Curtea care a fost creată a început mai mult ca instanță administrativă, a dezvoltat și a concretizat o serie de principii generale guvernând procedura administrativă și, în ciuda extinderii considerabile a misiunilor, n-a încetat să elaboreze reguli specifice în materie. E important să notăm că toate instituțiile, toate statele care participă la Curtea de Justiție au dezvoltat corpusul de regulile și proceduri administrative și după crearea lor, tribunalele și tribunalul funcții publice. Este deci evident că toate aceste reguli și principii au o importanță pentru o codificare modernă. În consecință, integrarea lor într-un cod de procedură administrativă se impune din acest motiv, ar fi indicat să se ia legătura cu reprezentanții tribunalului și tribunalului funcție publice pentru a confirma că toate principiile generale stabilite de jurisprudență au fost integrate în propunere. Luând în considerare cadrul uh, limitat al audierii, nu o să enumerez sau să comentez punctele favorabile ale propunerii. Munca desfășurată e fără îndoială impresionantă Dispozițiile propuse reprezintă un cadru adecvat, modern. Nevoile cetățenilor european au fost respectate. În aceste condiții, aș prefera să mă concentrez pe o chestiune care mi se pare crucială și care se referă la domeniul de aplicare a regulamentului preconizat. Conform articolului 2 alinatul 3, așa cum e propus, acest regulament nu se aplică administrației din statele membre. Regula e scurtă și limpede își găsește explicația în considerentul 15, baza căruia, în conformitate cu articolul 298 din Tratatul prin funcționarea Uniunii Europene, prezentul regulament n-ar trebui să se aplice statelor membre administrației acestora. Nu vreau și nu pot să pun sub semnul îndoielii rațiunile invocate pentru această opțiune par să fie solide. E adevărat că articolul 298 din TFUE se adresează administrației europene și e la fel de adevărat că, în baza articolului 41 din Carta privind drepturile la o bună administrație, obligațiile care decurg se adresează în mod expres instituțiilor, organelor și organismelor Uniunii Europene. <clears throat> Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că problema e mai complicată în Uniunea Europeană, în care regulile și deciziile instituțiilor sunt în principiu executate pe plan național și de către autoritățile naționale. Aceste autorități vor continua să aplice dreptul național și, după caz, codul lor de procedură administrativă. Și chiar dacă dispun de acesta, că aceste coduri corespund cerințelor articolului 41 din Carta Drepturilor Fundamentale. Prin urmare, există un risc real ca aceleași reguli și decizii europene să fie aplicate și executate pe plan național în conformitate cu reguli și sublinez diferite și divergente în detrimentul drepturilor și intereselor cetățenilor europeni. E adevărat că articolul 41 din cartă garantează dreptul ca orice persoană să aibă dreptul la un termen rezonabil, la un proces echitabil și doar față de instituțiile, organele și organismele Uniunii Europene și deci dă impresia că drepturile la o bună administrație nu sunt obligatorii decât pentru administrația europeană. Cu toate acestea trebuie să reamintim această privință că Curtea de Justiție, în ce privește dreptul de a fi audiat, consideră că acest drept reprezintă un principiu general dreptului Uniunii, care îi apără pe cetățenii europeni și pe plan național, ceea ce înseamnă că dreptul de a fi audiat e obligatoriu pentru administrațiile naționale în afara domeniului de aplicare al articolului 41 din carte. Pentru a ilustra dilema, e bine să menționăm diverse autorități administrative independente prevăzute în dreptul Uniunii, în sensul că trebuie să fie create de statele membre. Aceste autorități, care în multe cazuri nu existau în trecut pe plan național, sunt chemate să pună în aplicare drepturile Uniunii ca și să-și exercite competențele, așa cum sunt descrise de regulile europene. Dacă sunt obligate să facă acest lucru în aplicarea normelor naționale legate de procedura administrativă, aplicarea uniformă a dreptului Uniunii devine o sarcină dificilă, ca să nu spunem imposibilă. În aceste condiții, poziția absolută a articolului 2 alineatul 3 din proiect ar trebui să fie regândită pentru a exploata mecanisme posibile de concertare și de armonizare între procedura administrativă europeană și procedurile naționale. Reconsiderarea acestea nu înseamnă să se introducă un cod comun de procedură administrativă pentru Uniune și statele membre. Am putea să ne inspirăm aici din opțiunea prevăzută în articolul 52, alineatul 1 din Carta Drepturilor Fundamentale și să invităm statele membre să aplice procedura administrativă europeană atunci când autoritățile naționale pun în aplicare dreptul Uniunii fără ignora faptul că baza juridică articolului 298 din TFUE nu facilitează o soluție obligatorie pentru statele membre, riscul unor disparități și unei protecții diferite sau insuficiente a dreptului în administrația unui stat membru sau altul e mult prea grav pentru a rămâne pasiv în fața acestei. Dacă nu se ajunge la o protecție armonizată a drepturilor și intereselor cetățenilor europeni în cadrul procedurii administrative, mă tem că inițiativa legată de acest regulament să rămână incompletă. Nu trebuie să excludem cu toate acestea o aplicare uniformă a codului prin uh, dezvoltarea de opțiuni multiple pentru o transpunere progresivă a regulilor europene în statele membre. Înainte de a încheia, pentru a respecta timpul alocat, îmi permit să subliniez încă un aspect care se referă la relația între procedura administrativă și procedura judiciară. Conform articolului 20 din proiect, un control administrativ uh, preventiv, să spunem, al actelor administrative adresate persoanelor private e întotdeauna posibil. Fără a intra în amănunte și fără a contesta că un control administrativ la inițiativa cetățeanului reprezintă un progres, trebuie să ținem cont de faptul că termenele pentru recursul în anulare e prevăzut în dreptul primar, adică la articolul 263 din TFUE. Acest termen e destul de strâns, <clears throat> două luni, ceea ce face un control administrativ preventiv cel puțin problematic. Dacă persoana privată nu vrea să piardă, să rateze termenul pentru recursul în instanță cum un control administrativ prevăzut de dreptul secundar poate să devină eficace dacă protecția uh, jurisdicțională rămâne supusă termenului scurt prevăzut la articolul 263 din TF. Cred că această problemă merită și ea cel puțin o reflexie și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult, domnule profesor Scuris. Dau acum cuvântul domnului Diamanduros, form, fostul mediator european. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Um, let me make certain... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să clarific că eu nu mai sunt ombudsman, nu mai fac parte din biroul ombudsmanului, sunt fostul mediator. Am și spus, până președinte, am spus fostul. A, eu nu auzisem, deci îmi cer scuze atunci. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Sunt foarte încântat uh, de a fi aici și vă mulțumesc pentru această invitație, că îmi dați șansa să vă împărtășesc uh, viziunea mea față de această importantă inițiativă. E rezultatul unui proces îndelungat și mă bucur că am fost parte a acestuia în etapele mai incipiente în urmă cu câțiva ani. Mi-amintesc cum s-a lucrat la comisie și ce s-a întâmplat în Spania, la Leon, când am discutat uh, îndelung acest subiect. Acest proiect legislativ este un pas important. care vrea să ajute atât administrația UE cât și cetățenii. Este un uh, instrument important care este axat foarte tare pe cetățeni și care e exprimat într-un limbaj simplu care arată foarte bine ce fel de comportament trebuie să avem. Un comportament pe care l-a încurajat mediatorul dintotdeauna. Ne încadrăm în logica inițiativelor uh, de mai de mult, care au dus la adoptarea codului de bună administrație, propus de ombudsman, adoptat de Parlament aproape în urmă cu 15 ani și în spiritul cartei în sine. Estimarea mea este că această inițiativă se vrea promova bună administrare ca un principiu general, dar și echitate un lucru foarte important conferit prin articolul 41, un drept fundamental în Uniunea Europeană. Deci bună administrație și echitatea ca fiind principii fundamentale ale culturii administrative europene. Și aici vreau să mă concentrez. Proiectul acesta vine într-un moment oportun. Condițiile istorice sunt bune acum pentru a crea un set de norme clare și ușor inteligibile pentru administrația europeană. E o vreme de proliferare a agențiilor și a structurilor europene. Când am devenit eu ombudsman 2003, aveam 4 sau 5 agenții și când am plecat în 2013, erau peste 44. Acest lucru a sugerat în mod foarte clar nevoia de coordonare și pot să vă spun fără certitudine științifică că senzația mea era că cu cât uh, o agenție era mai departe fizic de Bruxelles, cu atât era mai greu să înțeleagă cultura administrativă europeană. Mă amintesc când vizitam agențiile de, pe, de la marginea Uniunii Europene și cum de fiecare dată trebuia să le aduc aminte acestora că există un set de norme de bună administrație care trebuie respectat. Răspunsul unui director a fost, nici n-am știut că există aceste reguli, deci e foarte important, mai ales că, după cum am spus, agențiile proliferează. E important să avem un punct unic de referință și acest uh, lucru încearcă să-l obțină proiectul de lege, să existe să existe un punct de referință, de orientare pentru administrația europeană, așa fel încât să existe un, o manieră uniformă, un tipar de a trata plângerile cetățenilor. Iarăși e oportun că se întâmplă asta acum, deoarece proiectul de lege reprezintă un pas înainte în aprofundarea practicilor de bună administrație se creează structuri clare în afara instanțelor de judecată și înainte de a se ajunge în instanță. Domnule președinte, asta este logica care trebuie să ne ghideze, și anume ca instanța să fie uh, ultimul for la care se apelează și nu primul. Pașii de dinainte trebuie să aibă în vedere structuri precum mediatorul european, dar și structuri interne, chiar în cadrul instituțiilor administrative în sine. Problemele pot fi rezolvate așa într-o etapă incipientă, fără a-i supune pe cetățeni uh, în fața situației de a merge în instanță și apoi de a face apel și așa mai departe. Această lege văd că vrea să contribuie la uh, această um, cultură administrativă care încearcă să rezolve problemele înainte de a se ajunge la un proces. Pot să vă dau iarăși un exemplu de la Banca Europeană pentru Investiții, care a lucrat îndeaproape cu Ombudsmanul European în urmă cu câțiva ani și s-a creat în interiorul băncii un uh, sistem propriu de monitorizare internă a problemelor care de maladministrație și prin acest mecanism intern s-au obținut două bune rezultate. Odată, instituția a putut ea însăși să rezolve problemele într-un stadiu incipient. Dacă însă problemele lua o amploare și se ajungea la ombudsman, ombudsmanul avea avantajul de a avea în față o problemă discutată exhaustiv, în așa fel încât repede să încerce să soluționeze conflictul. Iată ce înseamnă o bună administrație. Ideea este să avem structuri care să permită remedii înainte de um, căi de atac în instanță. Și apoi, spiritul bunei administrații din cartă este reflectat în acest text. Leagă bună administrație de echitate, iar echitatea este un aspect primordial față de ceea ce ar trebui să însemne bună administrație față de ceea ce încearcă ombudsmanul să promoveze. De asemenea, îmbogățește conceptul de justiție. Gândiți-vă la John Rawls, de la, fostul profesor de la Harvard, care a scris o lucrare importantă în domeniul justiției și apoi a completat-o cu ideea de justiție ca și echitate. Articolul 41 este bine formulat, fiindcă introduce echitatea în întreaga ecuație. Astfel îmbogățește și extinde noțiunea de justiție. Faptul că ne concentrăm implicit pe echitate, așa cum se stipulează în proiectul de text, este un lucru pe care eu l-aș lega și de ceea ce contează la Parlamentul European, democrația. Echitatea aduce o plus valoare în democrație, un comportament etic în administrație, în felul în care uh, îi abordez pe cetățeni, cu siguranță îmbunătățește calitatea democrației și este foarte important să luăm notă de asta. În concluzie, domnule președinte, eu cred că această propunere e importantă deoarece încearcă să ofere un echilibru, vine cu idei simetrice deci un echilibru între structuri la nivelul statelor membre și structuri la nivel european permite cetățenilor ca la nivelul Uniunii să se bucure de drepturile lor, dar și la nivel de stat membru, practic corectează această lipsă de simetrie. Este foarte important că se întâmplă asta și aș vrea foarte mult ca atât Comisia cât și Consiliul să susțin această rezoluție în așa fel încât, în sfârșit, cetățenii europeni să aibă instrumentele necesare în așa fel încât să fie ghidați din punct de vedere administrativ, iar administrația ea însăși să aibă un uh, punct unic de ghidare, în așa fel încât să știe și ea cum să pună problema cu cetățenii. Mulțumim foarte mult, domnule Diamanduros. Dau cuvântul acum domnului Harden profesor cu titlu onorific uh, la Universitatea Sheffield. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să o felicit pe doamna Hautala și pe toți cei care au lucrat cu domnia sa pe acest proiect de text. Ideea unui regulament de acest gen are o istorie îndelungată, așa cum a făcut referire la acest și domnul Diamanduros. Ne amintim de sfârșitul secolului trecut când primul uh, ombudsman european, Iacob Serdeman, a făcut două propuneri. Prima a fost să avem un cod obligatoriu din punct de vedere juridic pentru un cod de bun comportament în instituțiile europene. În al doilea rând a fost vorba despre Carta Drepturilor Fundamentale care să includă și dreptul individual la bună administrație. Ambele propuneri s-au bucurat de succes măcar un succes parțial, pentru că Cartea Drepturilor Fundamentale pe 7 decembrie 2000 a început să conțină dreptul la bună administrație în articolul 41, iar câțiva ani mai târziu, în 2009, cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, carta a căpătat forță juridică și aici deja era stipulat dreptul la bună administrație. Iar în ceea ce privește codul de bun comportament, în această instituție s-a adoptat textul modificat al ombudsmanului în septembrie 2001. Se cerea comisiei să facă o propunere de regulament care să conțină acest cod, dar de atunci, și de atunci Parlamentul a renoit uh, adesea această pretenție. Raportorul a prezentat un text uh, mult mai amplu, nu este doar un simplu apel la comisie, este rezultatul unui proces amplu de reflexie, uh, implicând uh, oameni din domeniul practicii și academicieni, ține seama de realitatea politică din a doua decadă a secolului 21. Prevederile operative se axează pe proceduri administrative pentru adoptarea de acte administrative care afectează poziția juridică a cetățenilor și a afacerilor. Obiectivul acestor norme este delimitat foarte atent pentru a exclude activități și proceduri unde subiectul acesta la nivel european este în continuare controversat. Iar în ceea ce privește drepturile individuale, proiectul de regulament completează conținutul codului de bun comportament administrativ. Vine cu ideea de, de due diligence, introduce elemente substanțiale pentru a avea o administrație deschisă și eficientă. Codul nu acoperă aceste lucruri. Aici este vorba în special despre obligația de a coopera, uh, e vorba de anchete, de martor și de uh, rectificarea retragerii unor acte administrative. O altă diferență față de codul în vigoare e faptul că regulamentul ar avea Uh, caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, iar ombudsmanul și Parlamentul chiar și-au dorit asta la început, spunând că așa ar trebui să fie codul. De ce e important? Sunt multe motive, dar din uh, limita de timp mă voi axa doar pe două. În primul rând, regulamentul nu ar înlocui diferitele norme sectoriale care guvernează procedurile administrative, dar ar ajuta la interpretarea anumitor norme sectoriale este un lucru pe care nu-l poate face un cod fără forță juridică. Cu alte cuvinte, aici se obține un echilibru fin între flexibilitate la nivel de detaliu și coerență la nivel de principiu juridic. Practic, evităm o abordare în baza unui tipar și permitem să existe diversitatea necesară pentru a avea eficiență la nivelul tuturor domeniilor politice în care acționează Uniunea Europeană, totodată oferind un cadru unificat de principii. Și acum al doilea motiv pentru care, în opinia mea, Uniunea Europeană um, are nevoie de norme obligatorii. Putem uh, soluționa litigiile rapid. Pot să vă ofer câteva explicații. În momentul în care apar dispute pe acțiuni administrative, instanțele, așa cum spunea și domnul profesor Diamandoros, ar trebui să fie ultima Uh, soluție. Sunt uh, proceduri de plângere și proceduri administrative care ar trebui să trateze eficient mare parte din uh, probleme. Regulamentul, pentru prima dată, ar crea niște principii ușor de înțeles despre bună administrație și ar oferi o sursă cu autoritate pentru interpretarea unor norme specifice. Sigur că acest lucru nu poate să facă o mare diferență în momentul în care apare o cauză în instanță. Judecătorii și avocații au ei uh, competențele juridice necesare pentru a vedea dacă a fost vorba de un comportament administrativ bun sau nu. Știți unde ar face acest regulă o adevărată diferență? La nivelul uh, conflictelor administrative, deci la un nivel mai de jos, în reprezentanțe, în delegații, și mai ales în numărul important și crescând de agenții și organisme europene. Există tendința ca instituțiile europene să vină cu un mecanism propriu pentru a răspunde la plângeri din partea unor persoane um, care n-au fost mulțumite. Luna trecută, pe 2 decembrie, în această instituție s-a adoptat o rezoluție, cum că așa trebuie să se întâmple la Frontex. Comisia a ținut seama de acest apel în propunerea sa cu privire la uh, frontierele europene. Consider că aceste mecanisme ar putea rezolva conflictele și litigiile cât mai repede și eficient, nu doar în beneficiul petenților, ci în beneficiul tuturor organismelor implicate. Și ar fi foarte util ca mecanismul de tratare a conflictelor și litigiilor să se bucure de un set de norme administrative care să fie um, prevăzute într-un text obligatoriu. Dacă cineva lucrează pentru un mecanism de plângeri și încearcă să convingă un funcționar să corecteze o eroare, credeți că va avea, mai put, mai, mai, va avea succes mai degrabă dacă oferă o explicație îndelungată despre mecanismul judiciar sau dacă face trimitere la un text cu forță obligatorie, la un regulament? Vă spun eu că regulamentul ar fi mai persuasiv. Sper așadar că atât Comisia cât și Consiliul vor reacționa la inițiativa Parlamentului în așa fel încât să redacteze un regulament. Au toate motivele să o facă. Din perspectiva Comisiei, regulamentul ar trebui să fie privit uh, ca parte a agendei pentru Better Regulation, pentru că ar simplifica, codifica și face accesibile principiile de bază ale procedurilor administrative de la nivel european. Și din același motiv ar trebui ca și statele membre să se bucure de această inițiativă la Consiliu, pentru că mare parte din statele membre au legi în vigoare pentru procedurile administrative na naționale, cu acțiuni naționale în caz de plângere. Nu ar, s-ar aduce atingere acestor, acestui domeniu național. Ba din potrivă, aceste norme s-ar aplica doar la nivel european și nu la nivelul administrației statelor membre. După cum spunea și domnul profesor Scuris, și aici uh, fac o divagație, sunt uh, pro potențiale probleme între uh, relația din legea europeană și legea națională în momentul în care sunt implicate atât instituțiile europene cât și administrația națională. Dar este foarte important să subliniem, și sper că aici sunt de acord colegii mei cu mine, că regulamentul nu va înrăutăți situația. Sunt probleme care oricum există, iar regulamentul nici nu le-ar rezolva, dar nici nu le-ar înrăutăți. Este așadar important să nu fim temători față de un regulament, pentru că un regulament ar însemna până la urmă un progres enorm în domeniul de care se ocupă cu adevărat, și anume procedurile administrative din instituțiile europene și din toate uh, organismele europene. S-ar acoperi o lacună și astfel, când cetățenii europeni și întreprinderile au uh, probleme administrative cu instituțiile europene sau uh, au, se intră în relație administrativă cu instituțiile europene, se bucură de niște garanții care oricum sunt un dat în statele membre. În concluzie, domnilor și domnilor, consider că adoptarea regulamentului ar uh, asigura o administrație europeană deschisă, eficientă și independentă și ar asigura și dreptul la o bună administrație, în așa fel încât să fie îmbunătățită legitimitatea Uniunii Europene în ochii cetățenilor săi. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, professor, for your contribution. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Iar acum avem la dispoziție 12 până la 15 minute ca să discutăm despre prezentările care ne-au fost făcute până acum. Domnul Radiev. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor Hautala, precum și Aș vrea să felicit și pe ceilalți colegi care au lucrat la textul acestei propuneri. Codificarea normelor de procedură administrativă aplicabile instituțiilor, organismelor și agențiilor Uniunii Europene trebuie să garanteze dreptul la bună administrare în baza unei administrații deschise, eficiente și echitabile. Setul de reguli uh, comune aplicabile în acest context ar uh, umple lacunele și ar spori certitudinea juridică. De asemenea, ar spori încrederea în uh, administrația Uniunii Europene. Cetățenii și întreprinderile ar avea mai multă încredere într-o administrație care funcționează deschis și eficient. De asemenea, principiile echitu- echității și libertății juridice s-ar respecta și la fel și principiul deschiderii, imparțialității și independenței administrației în activitatea de zi cu zi. Cred că cea mai mare provocare pe care o are înainte administrația europeană în activitatea sa de zi cu zi este să găsească echilibrul corect între uh, cetățeni ca entități private și interesul public. Și cred că acest proiect de regulament pentru codificare a normelor aduce certitudine mai multă atât în rândurile cetățenilor, cât și în rândurile oficialităților Uniunii Europene. Pentru că le oferă o bază eficientă care să le permită să își desfășoare activitatea de zi cu zi. Textul acesta cred că va permite asigurarea egalității părților în exercitarea a, a, competențelor lor de zi cu zi, să m-ar interesa foarte mult și ce are de spus domnul Scuris pe această temă. Este Hrisogonos. Mulțumesc, domnul Hrisogonos. Mulțumesc, domnule președinte. colegei cu privire la procedura administrativă din Uniunea Europeană, neîndoielnic că ar spori transparența funcționării instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene. Parlamentul European face de multă vreme eforturi în acest sens. Activitatea grupului de lucru este doar ultimul pas din acest parcurs și o felicit pe doamna Hautala pentru aceasta. Dar întrebarea care ar trebui adresată, ar trebui adresată comisiei, care mereu uită să înainteze o propunere în domeniul acesta. De aceea poate că n-ar strica să ne concentrăm în după amiaza aceasta, în special în uh, discuția cu domnul Timmermans și pe această temă. Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de codificarea procedurii administrative europene este un proiect interesant, cu un conținut uh, bogat. Foarte frumos a fost prezentat de domnul profesor Ziller, colegul meu, pe care îmi face plăcere să-l salut astăzi. Agențiile și instituțiile Uniunii Europene sunt percepute adesea de către cetățeni ca niște monștri reci. Domnul Iamanduros de-al reamintea și un lucru foarte interesant mărturia sa, că agențiile periferice ignoră pur și simplu normele juridice care ar trebui să li se aplice? Deci proiectul acesta de codificare este foarte important pentru a proteja drepturile cetățenilor, în special dreptul la apărare. Dar să nu pierdem din vedere și posibilele derapaje. M-a îngrijorat un pic uh, ce spunea domnul președinte Scuris, și anume că CEJ este adesea ispitită să aplice în dreptul intern norme care sunt prevăzute pentru alte lucruri. Și dacă ne gândim la acest cod ca fiind un cod care ar trebui să li se aplice instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene, n-aș fi la fel de încântat ca mai târziu, așa printr într-un tur de poanie, să se dorească ca aceleași norme să se aplice în dreptul intern, pentru că eu țin foarte mult, după cum știți bine, la suveranitatea statelor și n-aș vrea în niciun caz ca textul acesta să se constituie într-un izvor de derapaje. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Domnului profesor Scuris i s-a adresat o întrebare și dau cuvântul dacă dorește să răspundă. Vă mulțumesc, domnule președinte, aș dori totuși să clarific un lucru. Nu spuneam că este cumva intenția Curții Europene de Justiție, nu spuneam că este tendința jurisprudenței cești să impună autorităților naționale aceste reguli de codificare administrativă destinate instituțiilor Uniunii Europene, înainte nu este sarcina Curții Europene de Justiție. Am spus altceva, și anume că dacă dorim să introducem în legislația europeană un cod modern, progresiv și complet în materie de procedură administrativă, Rămâne totuși problema, care o va fi sau nu soluționată, dar problema rămâne deocamdată, că autoritățile naționale vor trebui să pună în aplicare acest drept prin anumite acte uh, din uh, acte legislative de la nivel național. Așa stau lucrurile. Și în acel moment va apăra o problemă de aplicare a dreptului. Care drept se aplică? Nu e o problemă tehnică. Dacă regulile sunt comune, nu apar probleme. Dar dacă nu, atunci există o problemă. Există o protecție sporită pentru administrația europeană, care aplică parțial sau execută parțial un act, dar apoi autoritățile naționale sunt acelea care trebuie să continue să aplice executarea actului respectiv și care uneori se poate întâmpla, eu nu pot să spun acum lucrul acesta pentru că nu dispun de toate informațiile cu privire la toate uh, Uh, situațiile de la nivel național, dar este foarte posibil, cel puțin din câte știu eu, să existe state membre care nu dispun de un astfel de cod de procedură administrativă. Nu există așa ceva. După cum știți cu toții, Franța abia de curând a adoptat un cod de procedură administrativă. Sigur, e foarte bine că s-a întâmplat acest lucru. Dar iată, până și o țară fondatoare a Uniunii Europene, foarte multă vreme nu avea un cod de procedură administrativă. Și spuneam că acest lucru reprezintă o problemă și că această problemă nu se soluționează neapărat printr-o obligație, nicio problemă. Însă Mi se pare un pic o vulnerabilitate aici faptul că de la bun început se recunoaște că există o diferență totală, fără niciun fel de legătură, între nivelul european și codificarea de la nivel național. Poate că aici ar trebui să fie avute în vedere posibilități de cooperare, desigur, în interesul cetățenilor europeni care merită să dispună de o protecție totuși uniformă. Mulțumesc, mai dorește și altcineva să reacționeze, să comenteze. Vă rog. Domnule Harden. Mulțumesc, domnule președinte. Tot apropo de subiectul acesta. Aici se regăsește și un element politic, se regăsește și un element juridic. Există, din punct de vedere juridic, probleme de natură tehnice, tehnică ce pot apărea și care întotdeauna apar când vorbim de uh, legislația și codurile administrative naționale și legătura acestora cu uh, legislația europeană. E o problemă care apare mereu, nu e ceva nou. Nu adoptarea acestui regulament va crea această problemă. E adevărat că regulamentul propus, prin excluderea aplicării sale la administrația națională, în niciun caz nu va soluționa problemele acestea. Dar, repet, și cred că din punct de vedere politic e un lucru foarte important, în niciun caz regulamentul acesta nu înrăutățește problemele acestea, ele rămân <laughs> aceleași și din experiență am văzut că problemele totuși trebuie abordate uneori nu toate odată, ci mai înțelept ar fi să fie abordate pas cu pas. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul profesor Flair. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Tot la acest subiect, în calitate de profesor de drept la universitate, cred că aș putea să elaborez o argumentație pentru a arăta că articolul 298 ar permite, de fapt, să fie extinsă codificarea și la administrația statelor membre. Știu însă că argumentația ar fi foarte contestabilă și vulnerabilă. Proiectul Parlamentului pornește de la un punct foarte solid, și anume, Știm exact ce putem face și nu vrem să impietăm asupra unor uh, competențe ale statelor membre. Ele sigur au aceste competențe, noi nu știu dacă avem competența de a încheta asupra lor. Există probleme politice Uh, cu atât mai mult cu cât există probleme politice pe care un astfel de act l-ar presupune și sunt eurodeputați care s-ar opune, fără îndoială. E adevărat însă că, așa cum spuneau și antevorbitorii, s-ar putea prevedea eventual un mecanism de cooperare, poate într-un considerent. Asta însă cred că i-ar reveni comisiei să facă dacă comisia ar face ceea ce multă lume ar dori să facă comisia, și anume să prezinte ea însăși o propunere în acest sens. Vă mulțumesc. Din câte văd, nu mai dorește nimeni să intervină. Așa încât vom continua cu cel de al cea de-a doua rundă de intervenții cu privire la perspectiva părților interesate. Îi voi da cuvântul doamnei Garson, consilier juridic șef la BASF. Aveți cuvântul, doamnă Garson. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi permiteți să prezint și punctul de vedere al sectorului industrial. Eu reprezint BASF aici. Noi creăm o, produse chimice pentru un viitor durabil. Și am să vă prezint situația din punctul nostru de vedere. Dacă vă îndreptați privirile către ecran, vedeți acolo un slide care vă prezintă felul în care privim noi situația aceasta cu principiile administrative. Există în tratat o serie de dispoziții în acest sens, apoi există articolul 41 din Carta Drepturilor Fundamentale. Sunt, este și o jurisprudență voluminoasă și acum există și codurile instituite de către diferitele agenții și instituții cu privire la buna purtare administrativă. Acestea însă nu au caracter juridic obligatoriu, și deci este pe fond extrem de dificil pentru noi, sectorul industrial, să știm care sunt până la urmă drepturile noastre administrative. Am mai observat un lucru în ultimele decenii, și anume că există din ce în ce mai mult punerea directă în aplicare a legislației europene de către instituțiile Uniunii și agențiile Uniunii Europene. S-au înființat din ce în ce mai multe agenții, precum și din ce în ce mai multe măsuri de punere în aplicare s-au folosit, apropo de actele delegate și actele de punere în aplicare. De exemplu, în domeniul reglementărilor, în domeniul riscurilor, sectorul pe care îl reprezint eu, sectorul chimic, comercializează, produce și comercializează produse care ar putea să pună în pericol sănătatea dacă nu sunt folosite corect și potrivit instrucțiunilor, de exemplu, substanțele chimice sau biocidele, produsele de protecție a plantelor, uh, cosmeticele, medicamentele, toate aceste medicamente fac obiectul activității diferitelor agenții responsabile de la nivelul Uniunii Europene, care pun direct în uh, aplicare dreptul european. Ce am dorit noi în acest domeniu este un sistem de reglementare clar, transparent și previzibil. Ce înseamnă transparent? Înseamnă și să știm și noi pe ce se bazează deciziile și cine a contribuit la ele. Avem nevoie de decizii ușor de înțeles, care să se și bazeze pe uh, cele mai bune dovezi științifice existente. E nevoie și de o uh, decizie bazată pe un raționament corect, inclusiv din punct de vedere juridic. E nevoie de asemenea de, de analize de costuri și beneficii corecte, așa încât uh, costurile asociate pentru anumite măsuri să fie cu adevărat justificate. E nevoie, deci, de un caracter de proporționalitate sporit atunci când se iau decizii. Deciziile nu se aplică întotdeauna corect, lucru pe care l-am constatat în activitatea noastră de zi cu zi. Iar deficiențele și vulnerabilitățile din proces sunt, din păcate, în dezavantajul competitorilor. Asta afectează deciziile noastre în materie de inovare, pentru că avem, fundamental aici, avem nevoie de un uh, cadru previzibil din punct de vedere juridic, de un mediu juridic sigur, pentru că dacă nu avem aceste lucruri, asta nu va duce decât la slăbirea creșterii și dezvoltării economice a sectorului nostru industrial, dar și a întregii Uniunii Europene. Totul se leagă de încredere. Și încrederea în sistemul de reglementare necesită două lucruri. Legislație de foarte bună calitate și, la fel de important, și o aplicare corectă a acestei legislații. Pentru a asigura toate aceste lucruri, Ce ar fi mai eficient decât ca toate aceste reguli și principii administrative să fie adunate la oaltă într-un document unic? Un singur document de referință pentru toți utilizatorii la care să facem întotdeauna recurs și pe baza căruia să ne putem identifica drepturile, document care să și disciplineze întrucâtva activitatea ceea ce se întâmplă adesea să nu observăm în aplicarea de zi cu zi a procedurilor administrative. De aceea, inițiativele pentru codificare și propunerea prezentată astăzi în Comisia pentru Afaceri Juridice mi se par binevenite. Câteva observații privitoare la propunerea de reglementare. Noi considerăm că este bine structurată și ușor de înțeles pentru noi, ordinea dispozițiilor urmează și ordinea procedurilor administrative, deci este foarte logică. Apoi uh, este vorba de o aplicare de tip lex generalis. Deci atunci când există norme uh, specifice pentru anumite sectoare, acestea vor uh, prevala. Și Așa cum se spunea mai devreme, se poate, ne putem aștepta ca numărul litigiilor să scadă. Din uh, jurisdicția de până acum, uh, legislația administrativă face obiectul unui număr din ce în ce mai redus de litigii. Același lucru se poate spune și despre revizuirea administrativă pe care o prevede acest proiect. Avem experiențe bune în ceea ce privește uh, Consiliul de Apel pentru ECHA. Deci, ne așteptăm ca pe termen lung să scadă numărul litigiilor. Câteva observații privitoare la aplicabilitatea acestui proiect de text. La nivel terminologic, cred că se creează unele confuzii. Actele administrative sunt menționate aici, activitățile administrative, acestea din urmă sunt definite actele, însă nu. Și aceste confuzii terminologice ne creează unele dificultăți, pentru că nu se definesc termeni foarte importanți. Sunt excluse actele de punere în aplicare, deși există măsuri pentru care actele administrative, deciziile administrative nu sunt suficient avute în vedere. Ne temem că Aplicabilitatea acestui act ar fi totuși prea limitată dacă nu se extinde și uh, actelor delegate și de punere în aplicare. În sfârșit, poate e primul pas și se vor întâmpla mai multe mai târziu. Apoi, uh, nu este foarte limpede dacă nu e vorba de Uh, poate un, un amestec prea mare de elemente pe care le cuprinde proiectul acesta, în sfârșit poate veți mai discuta pe marginea sa. Și în concluzie, anul trecut uh, Comisia a lansat pachetul pentru mai bună reglementare, la care se referea mai devreme și domnul Harden. Pachetul privind mai bună reglementare își propune să asigure transparență, claritate și încrederea publicului, încrederea cetățenilor. Și atunci, care ar fi cel mai firesc, cea mai firescă completare a mai bunei reglementări? Desigur, mai bună administrație. Mai bună reglementare ar fi inutilă dacă nu, este, nu ar fi apoi corect pusă în aplicare. Deci, mai bună reglementare, mai bună administrație, acestea două merg mână în mână. S-a elaborat o idee strălucită și anume să existe o scrisoare a părților interesate, lucru care arată cât de importantă este, cât de mare este varietatea părților interesate aici și nu pot decât să susțin ideea acestei scrisori. Vă invit pe toți să vă alăturați nouă să semnați această scrisoare. Suntem și reprezentanții al ONG-urilor și reprezentanții sectorului industrial pentru că a venit momentul să prezinte Comisia această propunere de inițiativă. Uh, and now the... Mulțumim, stimată doamnă. Acum, doamna Lynch, secretar confederal a Confederației Sindicale Europene, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, comisiei dumneavoastră pentru că ne-a invitat și ne permite să ne exprimăm părerile inițiale, să le supunem atenție Comisiei Parlamentare. După cum știți, probabil Confederația noastră ETUC este glasul reprezentativ al uh, lucrătorilor și sindicatelor. Reprezentăm în mod direct 45 de milioane de membri din 45 uh, <clears throat> de federații și confederații sindicale. Din punctul nostru de vedere, e ceva și simplu și complicat ca propunere. Ce complică discuția e faptul că aceste reguli pentru proceduri administrative europene nu există undeva în uh, vid, ci uh, se implică în conflicte în viața reală. Adesea apar în moduri neașteptate printr-o gamă de agenții, organizații sau organisme și, într-o anumită măsură, ca reprezentanții lucrătorilor și sindicatelor, încercăm să anticipăm ce s-ar putea întâmpla, cum să ne asigurăm că glasul sindicatelor se face auzit în mod adecvat ca și glasul cetățeanului în calitate de lucrător. Diverse rapoarte de aici au arătat o bună dreptate că Uniunea Europeană a dezvoltat o serie de proceduri administrative deja în domeniul politicii concurenței comerciale, ajutoare de stat, acces la documente europene, diverse agenții și funcționarii publici europeni, toate care afectează direct sau indirect uh, lucrătorii și sindicatele. Deci mesajul nostru cheie cu respect adresat dumneavoastră este să vă solicităm să vegheați ca drepturile lucrătorilor și ale sindicatelor nu sunt date uitării sau nu vor fi afectate negativ de proiectul de regulament. Întotdeauna e un pericol când ne referim doar la cetățeni și firme. Ca cealaltă jumătate a <clears throat> domeniului de afaceri, lucrătorii și sindicatele nu sunt uh, prevăzuți sau înțeleși în mod adecvat. În această privință am vrea să facem următoarele patru recomandări. Ar fi util dacă regulamentul ar asigura că definiția persoanei juridice și a părților în include sindicatele, federațiile sindicale și confederația noastră ETUC. Din experiența noastră, uneori apar obstacole inadecvate pentru că nu există uh, structuri egale de cooperare. Ombudsmanul European recunoaște în acest sens asociațiile, sindicatele <clears throat> și jurisprudența Curții de Justiție. Propunem ca definiția părților să fie modificată pentru a include specific asociațiile, inclusiv sindicate, organizații sindicale și Confederația ETUC, care în sine este recunoscută de către Uniunea Europeană strâns legate chestiunea părților interesate care doresc să se facă auzite sau audiate. Sindicatele pot dori să se exprime într-o anumită chestiune, s-ar putea ca problemele respective să aibă implicații mult mai vaste. Merită să reamintim că sindicatele, conform tratatelor, au dreptul de a fi consultate în materii în domeniul social și ar fi util dacă regulamentul ar include acestea, poate în considerantul 2. În fine, ar fi util dacă raportul ar identifica mai clar interacțiunea cu drepturile existente. Vă rog să mă scuzați, doamnă, spune președintele. L-aș ruga pe domnul uh, O. Le Breton să nu vorbească atât de puternic sau dacă facem acasă să-și dea jos căștile. Mulțumesc. În fine, ar fi util dacă raportul ar identifica mai clar interacțiunea cu drepturile existente în sectoare specifice. Mă gândesc în special la drepturile personalului Uniunii Europene și, de asemenea, trebuie să reamintim că proastă administrație înseamnă o administrație slabă sau greșită dacă o instituție nu face ceva ce ar fi trebuit să facă, dacă o face în mod greșit sau face ceva ce nu ar fi trebuit să facă. Să vă dau un exemplu real cu care ne confruntăm. În 2012, ambele părți ale industriei, firmele și sindicatele au încheiat un acord în domeniul sănătății și siguranței pentru lucrători în sectorul cu afezele. În baza unui articol din tratat am cerut comisiei să trimită <clears throat> acordul la Consiliu spre implementare într-o directivă. Acum suntem deja în 2016. <clears throat> Fără a cere comisiei dumneavoastră să se exprime în acest sens, în esență, e un act administrativ care probabil că e exclus prin propunere și ar fi util dacă raportul comisiei ar putea să sublinieze uh, că n-ar trebui să există o astfel de excludere. În fine, observație cu caracter mai general, ne-a frapat că propunerile legate de rectificare ar putea să ducă la consecințe foarte mari sau dure, având în vedere de datele concrete ale cauzei, s-ar putea ca cetățenii să fie afectat, afectați negativ. Ar putea să fie nevoie să existe o clauză de garanție să Uh, îi putem uh, apăra pe cetățeni și interesele lor. Și în fine aș vrea să mulțumesc din nou Comisiei din Parlamentul European pentru că ne-a dat posibilitatea să ne exprimăm aceste îngrijorări. Mulțumim, spune domnul președinte. Acum avem destul de mult timp, cel puțin 15 minute în care să dezbatem. Din nou, în special contribuțiile celor doi vorbitori pe care am auzit acum. Dar nu dorește nimeni să intervină. Monsieur Le Breton. Domnul Le Breton. Da, vă rog să mă scuzați că vorbeam pentru că, tocmai pentru că mă interesau intervențiile și doream să le comentez. M-a interesat foarte mult intervenția doamnei Garson, care confirmă prin mărturia ei că acest proiect este util. Am înțeles că îl așteptați, că aveți nevoie de el. Mi se pare de asemenea că observația noastră în legătură cu lipsa definiției actelor administrative și faptul că actele delegate de până în aplicare sunt excluse din text sunt observații foarte interesante, <clears throat> deci e extrem de constructiv. Pentru doamna Lynch, n-am înțeles foarte bine partea finală a intervenției și am o întrebare așadar pentru dumneavoastră. Probabil că ați încheiat prea rapid intervenția pentru că nu avea suficient timp la dispoziție. N-am înțeles foarte bine raționamentul care va face să cereți o garanție sau o măsură de salvgardare. V-aș uh, ruga să reluați mai îndelete acest punct. Semnalați un pericol și pentru mine n-a fost foarte clar. De ce e nevoie de o astfel de garanție? Sure, and, and it goes... Da, ține de observația inițială. Ați încercat să anticipați ce s-ar putea întâmpla de consecința acestei propuneri în funcție de decizia care se retrage. S-ar putea ca până la urmă să se ajungă ca oameni care au lucrat mai îndeaproape, s-ar putea ajunge într-o situație în care un cetățean care a înțeles că avea dreptul să facă ceva, că era îndreptățit să facă un anumit lucru, până la urmă îi se retrage dreptul respectiv și atunci, în funcție de faptele sau datele concrete legate de persoana respectivă, a trebuit să existe posibilitatea <clears throat> de a continua sau de a retrage mai treptat sau mai încet măsura pentru a asigura echitatea să nu fie o măsură dură, bruscă, ceva de genul ăsta. Nu cred că pot să-mi exprim mai clar, spune vorbitor. You are speaking out of the micro. Oh. Okay. Uh, Intervenție pe microfon. Uh, dintre antevorbitori dorește cineva să mai comenteze, domnul Sile? Mulțumesc, domnule președinte să fie un comentariu în legătură cu câteva dintre chestiunile care au fost subliniate aici. Prima fiind cea a definiții actelor administrative. Juriștii se gândesc sau își dau seama că face obiectul multor dezbateri între experți, colegii mei, grupul de lucru, în sânul grupului de lucru. E suficient să precizăm că termenele acte administrative nu acoperă același lucru în dreptul francez, german, italian sau spaniol. Și că există o responsabilitate pe care trebuie să-și asume consilierul uneori de a spune e mai bine să vă abțineți să faceți definiții prea detaliate pentru că riscați să faceți prea rigid un text care va trebui apoi să fie interpretat de autoritățile care îl aplică și Curtea de Justiție este ceva făcut în mod intenționat și ca expert din afară mi se pare un lucru bun să nu încercăm să definim. Putem nota că definiția unui act al Uniunii nu există în tratate. Știm ce sunt actele, dar nu știm ce este actul la singular. Sper că ați înțeles diferența. Problema cu actele delegate și actele de până în aplicare e de asemenea o problemă în același timp tehnică și politică. Iar aici mai mult politică. Tehnică, dacă ar fi incluse, ar fi o mare problemă legată de baza juridică. Putem oare să aplicăm articolul 298 unor acte pentru care există articolul 290 și 291, care sunt foarte precise și care au un motiv tehnic și un motiv politic, de asemenea, faptul că e vorba de o activitate ale legiuitorilor, mult mai apropiată de el, ceea ce nu împiedică ca în anumite grupuri de profesori din care fac parte să ne gândim deja la viitor și faptul că o codificare a procedurii de reglementare poate să fie de interes. Apoi, în ce privește chestiunea retragerii unor acte administrative și a rectificării. Nu vreau să intru acum într-o explicație prea lungă. Domnul președinte Scuri sper că mă va susține, spunând că e o cauză extrem de complexă. Ideea este de a codifica, în termeni relativ simpli, o jurisprudență foarte bogată și complexă. Cred personal că în realitate există garanția pe care o solicită domnul Alici, pentru că se spune clar că interesele legitime trebuie să fie avute în vedere. Apoi e o chestiune diferită. Dacă un astfel de exie e prezentat, se poate adăuga sau preciza ceva. În fine, în ce privește definiția părților, vă dați seama că și asta e o temă care face obiectul unei discuții îndelungate. Și aici îmi asum responsabilitățile pe care pot să le iau ca specialiști sau consilieri exteriori să încercăm să avem o definiție simplă, o definiție care să acopere persoanele fizice și juridice și sindicatele. Pentru mine, care sunt jurist european, mă încred în jurisprudența Curții de Justiție, care are o concepție largă a ce e un grup în ce privește accesul la justiție, dar există o întreagă serie de chestiuni important este că dacă ne dorim un astfel de text, ca cel de aici, care să fie simplu și scurt, evident, asta duce la sacrificarea unor amănunte. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Professor Scuris. Mulțumim, domnule profesor Scuris, pentru că ți-a pus această întrebare sau această chestiune nu vreau să o discut aici, dar evident că este importantă. Conceptul de act administrativ, după cum spunea acum câteva momente domnul Siller, nu există în tratate. Și e o altă întrebare care trebuie să se pună. Dacă e oportun să se introducă într-un cod de procedură administrativă o noțiune care nu există în tratate. Și din acest motiv, evident, ar apărea diverse probleme să definim exact despre ce e vorba. Pentru că, evident, în ordinea de drept națională există. Deci, uh, chestiunea continuă să fie importantă și anume relațiile între cele două. Nu vreau să revin la chestiunea ridicată deja, dar act administrativ poate să fie un act administrativ individual, unul normativ, unul care nu e niciunul, nici uh, altul, nu e nici decizie administrativă și atunci toate astea trebuie să fie bine definite. Și dacă vrem să facem asta în mod exhaustiv, riscăm probabil să excludem din forma deciziilor sau actelor care ar trebui să fie incluse în definiție. Deci poate că e oportun să se introducă noțiunea și să lăsăm definiția exactă pentru altă dată, pentru jurisprudență, dar și pentru practică. Pentru că altfel riscăm fie să introducem mai mult decât necesar și să acoperim atunci și activități care nu merită să fie acoperite și care nu cer o procedură administrativă exhaustivă, fie să fim mai limitați și să excludem în mod formal activități care ar trebui să fie incluse. Iată de ce aici e bine să menținem o abordare mai vagă. Iar în ce privește procedura de reglementare, după părerea mea, trebuie să o excludem. E cu totul altceva. Nu putem introduce o procedură de reglementare așa cum e ea prevăzută în sistem, în fine, în proiect pentru actele delegate și celelalte acte menționate la articolul 292 din tratat. Mulțumesc. Președintele, mulțumim foarte mult. Any other comments? Alte comentarii? Da, doamnă, dacă doriți să comentați. Da, cu permisiunea dumneavoastră să reacționez la ce s-a spus în ce privește definiția actelor administrative. Înțeleg ce spuneți, dar dacă spuneți să lăsăm la latitudinea instanțelor, noi exact asta nu dorim. Noi dorim aici dispoziții clare în proiect și o definiție a actului de administrativ ne-ar ajuta aici. Și n-aș fi de acord că e riscul ca ceva să fie exclus, pentru că dacă am înțeles bine, acea dispoziție generală legată de domeniul aplicare general, care e inclusă în text. Și o ultimă observație în acest sens. Există legislația europeană, regulamentul de implementare a Comisiei de la Arhus, în care actul administrativ este definit în dreptul european. Deci, dreptul european cunoaște definiția actului administrativ, nu tratatul, dar unele regulamente au o astfel de definiție. Deci, dorința noastră să facem această lege, acest regulament cât mai clară pentru utilizator, pentru societate, pentru industrie, să putem lucra cu ea și să știm care ne sunt drepturile. Și asta ar include, după cum vă spuneam, actele de punere în aplicare și actele delegate, fiind forme ale actelor administrative. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Nu văd alte solicitări. Ba da, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în legătură cu chestiunea definiției actului administrativ. Cred că ar fi înțelept să ne gândim la posibilele avantajele unei abordări pas cu pas – E adevărat, după cum s-a subliniat, că o definiție în sensul Comisiei de la Arhus există. E un domeniu relativ specializat. Cred că dacă regulamentul ar fi adoptat cu o definiție activităților administrative, dar nu ale actelor administrative, ar fi o problemă nu în prima instanță pentru instanțe, pentru tribunale să aplice, și să dea o listă a ce reprezintă un act administrativ, ci ar fi o chestiune de discuție și negociere între părțile afectate și instituțiile, organele, organismele, agențiile europene implicate, între care ar fi discuții, dezbateri, clarificări care s-au conturat. Și apoi, într-o fază ulterioară, ar fi posibil ca legislație secundară despre care o discutăm să se modifice, să se îmbunătățească, să se adauge o definiție dacă se consideră necesar. Deci să încercăm acum să rezolvăm toate problemele care s-ar putea să apară în aplicarea regulamentului, riscă să-și propună să facă prea mult dintr-o dată. Cam aceasta ar fi părerea și sfatul meu. Mulțumesc. Da, domnule. Let me simply echo. Doresc doar să Mă exprim acordul față de ultimele observații ale domnului profesor Harden. Vreau să spun că trebuie să avem o viziune pe termen lung. Când analizăm această inițiativă, am identificat o lacună importantă și aici încercăm să acoperim lacuna de acum din peisajul european la nivelul procedurilor administrative. Vreau să trag un semnal de alarmă. Pentru că sunt intențiile acestea bune de a merge mult dincolo de asta, dar riscul este să apară lucruri care nu sunt fezabile. Să vedem ce este fezabil în situația de acum și să avem în vedere faptul că perfectul este inamicul a ceea ce este posibil sau bun. Deci, este un text legislativ, o propunere legislativă foarte, foarte bună și echilibrată. Au fost ilustrate de colegii mei câteva dintre dificultățile care apar Dacă încercăm să mergem dincolo de unde suntem și dacă încercăm să cuprindem aici mai multe definiții, o abordare pas cu pas înseamnă că dacă am adoptat asta, atunci ar urma o etapă de verificare cu identificarea uh, slăbiciunilor. Deci un mic semnal de alarmă din partea mea, pentru că nu putem anticipa totul. În realitate, pur și simplu nu e posibil așa ceva. Mulțumesc. Uh, thank you as well. Mulțumim foarte mult și noi, domnule Diamanduros. Nu mai sunt alte solicitări de intervenție, deci uh, putem să trecem la cel de-al treilea bloc. Floor goes to uh, Mrs. Beate Gminde, secretar... Doamna Beate Gminde, secretar general al uh, Ombudsmanului European are cuvântul acum. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman. Thanks, Mrs. Rapporteur and dear members. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă raportor, stimați membri jurii, mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a fi astăzi cu dumneavoastră aici. Deci, uh când am început să lucrez pentru Uniunea Europeană în urmă cu 20 de ani, i-am întrebat pe colegii mei ce așteptări aveți din partea mea și de atunci m-au întrebat și pe mine noi colegi care s-au alăturat echipei mele. Chiar și fără legislația aceasta, Staff Regulation, statutul funcționarilor oferă o bună vedere de ansamblu și există câteva linii directoare în materie de etică în mai multe servicii europene, dar uh, ar fi mult mai clar și mult mai simplu dacă ar exista o lege administrativă europeană. Sunt 63 de instituții, organisme, birouri și agenții în Uniunea Europeană cu mii de angajați. Dacă am avea un set comun de norme, toată lumea ar ști ce se așteaptă lumea de la ei, Dar mai trebuie să aibă propriul cod de conduită, propriile orientări, ce ar avea un uh, ghișeu unic al acestora, dacă vreți cel mai important este că cetățenii europeni ar ști la ce să se aștepte din partea administrației europene. Primul ombudsman urmate cel de-al doilea ombudsman deja în, au făcut multe în acest sens. În raportul special din aprilie s-a făcut o recomandare pentru un regulament. Parlamentul European a făcut câteva amendamente, dar a adoptat textul propus de mediator. Codul ombudsmanului este astăzi un document de referință pentru mulți cetățeni europeni care intră în legătură cu instituțiile europene. A devenit un document de referință și pentru multe norme de conduită din cele 63 de instituții și organisme europene. Deja există o codificare în beneficiul tuturor cetățenilor europeni a principiilor Ombudsmanul s-a inspirat din uh, precedentele de la curte și de la Curtea Europeană de Justiție și de la Curtea pentru Drepturile Omului. S-a bazat și pe bunele practici care existau în statele membre la vremea respectivă. Sunt peste 20 de state care au o lege de proceduri administrative pentru funcționarii publici. Sunt unele lucruri așadar care nu se oglindesc neapărat la nivelul Uniunii Europene. În trecut au fost mai multe anchete care au subliniat nevoia de a avea un set unic de norme sau de standarde administrative. Deci care este nivelul la care să se aștepte cetățenii când interacționează cu instituțiile europene. De exemplu, multe scrisori care comunică decizii negative cetățenilor la nivel de contracte, la nivel de achiziții publice sau la nivel de concurs european, trebuie să indice și posibile căi de atac, cu posibilitatea, bineînțeles, de a face apel la noi. Propunerea de regulament spune că ar trebui să fie o practică standard pentru toată administrația europeană. Ombudsmanul, de asemenea, a cerut mai multor instituții, inclusiv BI și Frontex, să creeze mecanisme de plângere. Legea administrativă, într-adevăr, sublinează că a trebui mereu să fie posibil așa ceva. Termenele pentru a oferi un răspuns uh, cetățenilor sunt importante și ar trebui să fie aceleași, indiferent de ce instituție sau birou european este vorba. Astăzi nu se întâmplă asta. Deci, mulțumită muncii noastre excelente și continue pe legea administrativă, mulțumită Comisiei Jurii, Astăzi avem un proiect de regulament care oferă o bună bază pentru un act normativ. Noi credem că merge mână în mână cu strategia Better Regulation a Comisiei Juncker din 2015. O lege unică administrativă, în absența unui set complet de norme, ar, semn, ar uh, da norme uniforme pentru toți cetățenii, pentru toate instituțiile, ar pune bazele unei bune reglementări prin simplificare codificare, accesibilitate a legii europene. Sunt obiective foarte bune și ar trebui să fie sprijinite. Mai mult decât atât, o lege administrativă europeană ar deveni cu siguranță un instrument de capacitare a cetățenilor europeni. Deci, în experien din experiență vă pot spune că în fiecare an ombudsmanul tratează cam 400 de plângeri pentru presupuse tratamente, uh, pentru presupuse acte de maladministrație. E vorba de o lipsă de răspuns sau uh, lipsa de a da curs unei plângeri sau lipsa de transparență și până la refuzul la acces la informații sau uh, lipsa unei decizii justificate și juste. Când investigăm toate aceste plângeri, noi ținem seama de legislație, de cauzele din instanță și de uh, Um, bunul comportament administrativ și legislația aferentă. Aici este vorba de legislație sectorială, bineînțeles. Situația de acum ne oferă și um, o posibilitate de a acționa discreționar și acest lucru, bineînțeles, că ne aranjează foarte bine, dar în același timp considerăm că e loc de mai bine. Cetățenii ar trebui să se bucure de drepturi clare și certitudine juridică. Cetățenii nu pot și n-ar trebui să uh, cunoască legi complexe pentru a ajuta dacă un act administrativ l-a afectat sau nu. Cetățenii, de asemenea, nu ar trebui să fie nevoiți să facă apel la noi. Deci, cum se leagă totul de celelalte acte normative? Există deja un set uh, unic de norme la nivelul relațiilor administrative verticale între ierarhie și personal, avem uh, statutul funcționarilor egal pentru toți, care a fost și el regulament, um, adoptat sub formă de regulament. De ce să nu existe atunci și un set de norme la nivelul relațiilor administrative orizontale? între întreg personalul european și cetățenii europeni. Articol 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale care garantează dreptul la bună administrație oferă un temei juridic important în acest scop împreună cu articolul 298 din Tratatul pentru Funcționarea Uniunii care spune că instituțiile vor trebui să sprijine o administrație deschisă, eficientă și independentă. Iau notă de faptul că alte drepturi fundamentale din carte, cum ar fi protecția datelor personale și accesul la documente, au fost uh, dezvoltate în regulamente specifice, chit că aceste regulamente au uh, un temei juridic mult mai specific la TFUE, dar mm, nu văd de ce nu am putea dezvolta pe mai departe o bună administrație într-un alt regulament. E important să avem un set unic de norme, mai ales că există agenții specializate ale Uniunii care au fost create de-a lungul anilor și încă se mai creează asemenea agenții, ele trebuie să-și construiască administrația, să dezvolte practici administrative, practic de la zero și de aceea este foarte important ca la nivelul gestionării agențiilor, dincolo de normele sectoriale, să existe un set de norme pentru relația cu cetățenii. Ombudsmanul așadar salută propunerea de regulament se bucură că este un text scurt. E vorba de lex generalis aici, deci se fixează niște norme generale care se vor aplica dacă nu cumva există deja proceduri sectoriale și administrative. În general, ombudsmanul consideră că legea ar trebui să se axeze pe principiile generale, principale de bună administrație, să nu vină cu o atitudine prea prescriptivă sau tehnică. Sunt câteva principii din codul nostru care lipsesc, cum ar fi nediscriminarea, absența abuzului de putere și echitatea în așteptările sau pretențiile legitime. Dar, când cerem un cadru juridic pentru proceduri administrative, trebuie să fim și foarte prudenți. Există un risc ca legea să devină numitorul comun uh, cel mai mic pentru comportamentul administrativ și aici uh, ombudsmanul n-ar mai putea să ceară îmbunătățiri constante și un nivel ridicat de bună administrație. Intenție pe care ar fi avut-o, de fapt, și legisl legislatorul. Acest lucru ar fi, practic, în contra spiritului uh, avut în vedere inițial, este foarte important, așadar, să știm ce principii se aplică înainte de a merge mai departe. Și, nu în ultimul rând, pentru ca legea administrativă europeană să fie un succes, versiunea finală ar trebui redactată în așa fel încât toată lumea să o poată înțelege. Deci cetățenii de rând să poată înțelege asta. În acest sens, codul nostru a creat un bun precedent. Codul de bun comportament administrativ este succint și a fost redactat într-un limbaj direct, ușor inteligibil. Mulți dintre petenți nu sunt avocați și se referă la articole din cod pentru a-și apăra cauza în fața ombudsmanului împotriva administrației europene. La fel, un succes al unei legi administrative europene va depinde de dacă cetățenii vor putea să se bazeze în mod clar pe acest text în momentul în care intră în relație cu administrația. Mesajul ar trebui să fie keep it simple, deci să păstrăm lucrurile cât se poate de simple. În concluzie, Ombudsmanul în continuare va analiza plângerile depuse în baza normelor existente și a principiilor în vigoare cu privire la bunul comportament administrativ, așa cum au fost acestea definite prin uh, precedentele judiciare și uh, din cazurile de bună administrație. Adică, dacă o lege administrativă într-adevăr ar ajunge să fie adoptată, în continuare ar trebui să lase loc de îmbunătățire, în așa fel încât să nu devină o cămașă de forță. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you as well. Mulțumim și noi. Și acum dau cuvântul domnului Hubert Legal, director general al Serviciului Juridic al Consiliului. Sir, you have the floor. Dear Mr. Chairman, uh, distinguished member, colleagues. Dragi uh, colegi, uh, stimați deputați, La Consiliu nu există o viziune fermă asupra acestui subiect, dar astea sunt două motive pentru care mă aflu aici, dincolo de a da un răspuns invitației dumneavoastră, bineînțeles. Odată, s-a creat un cadru excelent de muncă prin acordul interinstituțional care tocmai ce a fost negociat și care mie mi oferă oportunitatea de a relua anumite subiecte pe care, uh, despre care consideram că sunt fără speranță, fără sorți de izbândă. Deci, nu vreau să spun nu unei idei lansate de dumneavoastră, fără a încerca măcar să privesc pozitiv detaliile. Și al doilea motiv este unul mai personal. Are de-a face cu pregătirea mea. Eu sunt avocat, am lucrat la Consei d'État și, practic, am vegheat la crearea uh, unui uh, cod administrativ de norme la nivelul guvernului francez. Deci, în principiu, după cum vă dați seama, n-am nimic împotriva unui set de norme clare, simple și eficiente care să reglementeze niște lucruri la nivel uh, orizontal pentru structurile europene. Contribuția mea modestă va fi personală, prietenoasă și vreau să încep printr-un semn de întrebare. Adică, reiau întrebarea domnului Ziller și a domnului Scuri. De fapt, sfatul acestora a fost de a nu pune această întrebare din capul locului, însă e vorba chiar de temeiul acestei legislații, care oricum va fi negociat. Ce înseamnă activități și proceduri administrative. Eu am parcurs articolele 2 și 4 din proiectul de text, dar nu mă ajută foarte tare pe mai departe, pentru că se spune că activitățile administrative sunt acelea întreprinse de administrația Uniunii pentru implementarea legii Uniunii Europene. Și procedurile administrative sunt cele care ajută administrația să pregătească, adopte, implementeze acte administrative. Deci acte administrative. Mă surprinde caracterul independent al acestui concept, de parcă ar fi o sferă administrativă cu statut autonom uh, la nivel legislativ. Tratatele ne spun că administrația, ca și alte concepte uh, instituționale, are o dublă însemnătate. Este o activitate uh, căreia îi putem atribui o calitate bună sau rea cu anumite drepturi, așa cum se spune la articol 41 din cartă. Dar este și un set de facilități și resurse organizate în servicii și puse la dispoziția autorităților, așa cum o stipulează tratatul și legislația secundară, pentru a oferi sprijin în Uh, duce la bun sfârșit a sarcinilor conferite prin tratat. Aici ar putea aplica articolul 298 TFUE. Deci administrația are un sens funcțional și are un sens organic. Este tipul de uh, activitate și grupuri de bărbați și femei, două lucruri foarte diferite. Și acum îmi dau seama că spuneți că trebuie să trec la subiect, dar acesta este subiectul, ați auzit deja. Este important ca din capul locului să stabilim unde s-ar aplica această propunere pentru o propunere de lege. Dacă vizează nu neapărat instituția, ci birocrația din uh, spatele serviciilor. De exemplu, când în uh, proiect mă uit la articolele 4 și 5, cu inițierea de proceduri administrative de către administrație în sine, nu este lucru mărunt de a înțelege ce înseamnă acest drept de inițiativă, care să țină strict de, de instituție sau care să fie conferit direct birocraților în forma unei delegații, iar eu, ca bun birocrat, am uh, toate motivele să obiectez. Și, după cum am văzut din uh, precedentele juridice, este foarte important să ținem cont de ceea ce conferă tratatele. Or tratatele, dacă nu conferă ceva explicit, ar trebui uh, să facă trimitere articolele 4 și 5 din tratatul cu privire la Uniunea Europeană. Și, bineînțeles, mai există și Uh, rolul statelor membre, dar nu o să intru acum în detalii, e vorba de uh, exemplul jurisprudenței Bangladesh. Așadar, să vedem despre ce este concret vorba, pentru că um, gestionarea aceasta sau bună administrație, nu știu dacă se referă la o implementare implicită, a unei baze implicite acceptate de uh, cei care au um, elaborat tratatele. Mie mi se pare că se merge puțin cam departe, pentru că responsabilitatea principală este aceea de a implementa actele Uniunii, fără a menționa posibilele violări ale principiului subsidiarității. Noțiunea de acte administrative cu obiectiv general de la uh, capitolul 6 este una pe care o resping din capul locului, pentru că nu este compatibilă cu legitimitatea politică și democratică Practic, se spune că pe lângă autoritatea competentă mai este una, una incompetentă, să zicem. Și chiar și conceptul de structuri separate birocratice, care își duc propria viață cu normele proprii, adoptând propriile acte sub umbrela teoretică a autorităților competente care au răspundere în fața legii, din punct de vedere procedural, cel puțin așa interpretez eu naiv definițiile de articolul 4, eu uh, sunt lucruri pe care eu nu le pot trece ușor cu vederea, pentru că la nivelul practicilor administrative trebuie să fie câteva norme care se aplică autorităților responsabile de uh, procese, nu subordonaților care iau decizii izolate. Iar în ceea ce privește articolul 18 din uh, propunere, acolo e vorba de forma actului. Se spune că actele administrative vor fi semnate de autoritatea competentă deci, într-adevăr, așa trebuie, dar asta înseamnă că devin acte instituționale și nu administrative. Și este un, o explicație bună pentru asta. E vorba de eficiența uh, codului administrativ. Dacă nu există o revizuire judiciară, atunci nu există nicio aplicare obligatorie și, nu în ultimul rând, nu există niciun drept pentru cetățeni. Sancțiunile judiciare, poate sunt eu conservator în ochii unora, dar sancțiunile Acestea sunt, în opinia mea, cheia. Iar judecătorul Uniunii poate să admită un caz doar în momentul în care este împotriva unui act sau împotriva unei lipse de a acționa, așa cum o definește legea. Aici e vorba de act în sine și nu de procedură și curțile noastre, într-adevăr, pot să se refere la proces doar în acțiunile în care au în vedere fostele acte pregătite de anumite proceduri, cu excepții parțiale în ceea ce privește acțiuni în compensare. Actele susceptibile revizuirii judiciale sunt acte care au efect juridic și uh, se spune că actele pur administrative, dacă există cumva această categorie în mod legitim, și nu cred, nu au un asemenea efect, ceea ce înseamnă că sunt acte adoptate, dar o autoritate de către o autoritate competentă și nu de administrație. Asta ca să mă refer la articolul 4. Riscul este așadar foarte mare. Sunt norme care, în mod obișnuit, s-ar aplica doar procedurilor uh, făcute niște servicii administrative, diferit față de ceea ce face autoritatea competentă și care nu ar mai avea acces la un control judiciar de plin, prin urmare ar lipsi total eficiența. Deci uh, e o încercare uh, sortită eșecului. mai ales în momentul în care discutăm despre acțiuni pur administrative. E vorba de a avea reguli pe procese, lucruri generale, dificil de obținut, dar înțeleg ce se vrea, pentru că uh, înțeleg și obiectivul. Însă aceste lucruri trebuie să se aplice instituțiilor, cu tot uh, staful acestora. A opera printr-un corp unic fictiv care să-și pună serviciile la dispoziție într-o manieră autonomă tuturor instituțiilor, este pur și simplu un lucru nerealist și deloc uh, menite a ajutora pe cetățeni, pentru că drepturile acestora n-ar fi ușor verificabile. Într-adevăr, avem articolul 298 cu privire la administrația Uniunii. Acolo nu este deloc ficțiune, avem temeiul juridic pentru un uh, regulament, uh, însă Ceea ce se prevede la 298 trebuie interpretat cu mare atenție. Se face trimitere la o administrație europeană și nu se spune Uniune. Desigur, ideea este să nu se includă Consiliul Europei, dar poate fi citită în cooperare cu segmente din uh, administrația publică națională care funcționează în baza legislației europene. Acestea sunt foarte numeroase, mai numeroase decât toate instanțele europene puse la oaltă și cu mult. Practic, acestea sunt uh, excluse din domeniul de aplicare al acestui proiect, ceea ce arată că abordarea este cel puțin privită ca fiind acceptabilă din punctul de vedere al analizei juridice, nu neapărat din punct de vedere, juridic, din punct de vedere politic sau al fezabilității politice. De fapt, articolul 98 e astfel formulat, încât mie îmi sugerează că nu vorbim despre o realitate concretă, fizică, ci despre un concept abstract. Nu vorbim despre o organizație în sens fizic, ci despre sensuri și metode, calități, calitățile deschis, eficient și independent, și nu de o structură și de o formă concretă. Există o ambivalență aici și, ca să vă liniștesc, nu insist foarte mult asupra Uniunii Europene și respectiva ă, instanțelor sale în acest articol. Articolul 298 ar putea din acest punct de vedere, să fie avut în vedere ca o posibilă uh, bază juridică. Dar încă n-am ajuns acolo. Nu vorbim de un serviciu juridic comun pentru toate instituțiile. Vorbim de obligații de comportament care să se aplice în mod identic personalului tuturor instituțiilor în desfășurarea activităților lor cu o structură rămasă neschimbată față de cei acum. E bună ideea în principiu, în măsura în care intenția este să se asigure prezibilitate și acces uh, egal. Dar acum, apropo de domeniul de aplicare. În document se dorește protejarea a două domenii de la aplicarea acestui instrument propus. Regulile procedurale specifice instituite prin alte acte juridice, în baza unor uh, interpretări conforme, și instituțiile politice și juridiciare care funcționează în uh, baza uh, funcțiilor lor constituționale. Asta nu răspunde unor uh, obligații juridice, ci e mai degrabă vorba aici de o alegere politică pentru ca această propunere să fie acceptată, pentru că se înțelege foarte limpede că dacă am s-ar merge prea mult în direcția armonizării anumitor uh, dispoziții din legislația specifică existentă, nu ar fi acceptată această propunere, numai că, de fapt, nu se justifică, din punctul meu de vedere, să se facă recurs la principiul unor acte administrative ca cele propuse aici. Un concept care se bazează pe o confuzie din punctul meu de vedere. Eu n-am nicio problemă cu utilizarea administrației europene ca fiind considerată un nou model administrativ, dar nu cred că despre asta e vorba. Am și mai mare problemă, am și mai mare problemă cu definirea administrației fără schimbarea structurii sale ca un set de sarcini de încredințate în grija oficialilor. Acestea însă nu pot să conducă niciodată la producerea unor acte în sens juridic. Ele nu vin decât în sprijinul funcționării autorităților. Nu mai mult decât atât, potrivit formulării propriu-zise articolului 298. Dispozițiile nu pot să exclude etapa deci decizională, care este foarte importantă și care nu poate fi niciodată prin natura sa strict administrativă decât dacă te inspiri din conceptul de um, administrație din Franța, din dreptul francez, care cuprinde absolut toate actele și procedurile pe care le întreprind autoritățile locale. În franceză, administration înseamnă guvern, înseamnă guvernare. Ori potrivit articolului 298 e vorba doar de o parte din aceste activități, și anume cele care susțin funcționarea autorităților, care necesită o atitudine independentă, asta e cu totul altă problemă oricum, și nu trebuie privite ca fiind separate organic de acțiunile întreprinse de instituții sau de alte instituții pe care le pregătesc sau pun în aplicare. Conferirea unor astfel de sarcini formidabile, cum ar fi adoptarea unor acte juridice unor oficiali irresponsabili, ar putea fi reprezentată ca o lovitură de stat și nu cred că s-ar putea recomanda așa ceva unor uh, colegiuitori uh, responsabili. Înțeleg obiecțiile dumneavoastră, abordarea dumneavoastră nu e realistă, e vorba de strict o terminologie formalistă, Noi trebuie să ne gândim că vorbim aici de personal care nu se află sub, uh, sub o monitorizare continuă a șefilor săi. Bun. Nu trebuie făcută trimitere la actele administrative și procedurile administrative, pentru că dacă, se întâmplă, dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci semnul meu de întrebare cade. Dacă nu, însă e tocmai pe dos. Dar dacă se dorește aplicarea acestui act la toate activitățile instituțiilor, inclusiv elaborarea de măsuri în punerea în aplicare legislației Uniunii Europene și necesara participarea oficialităților în acest proces, ar trebui în acest caz să ne gândim mai precis la ce anume intră sub uh, incidența acestui act, ce anume ar trebui să fie exclus temporar sau definitiv. Definiția domeniului de aplicare nu este o problemă de principiu în domeniul în legislație, dar este foarte important să știm exact ce ne propunem și, alte, și care sunt instrumentele care servesc acestui scop. Dacă nu există claritate cu privire la ce anume, la ce anume se aplică, asta vine în, în avantajul celor care se ocupă de litigii. Dar cred că e nevoie pentru a răspunde așteptărilor, inclusiv companiilor private, de mai multă precizie, de un, o studiere atentă a regulilor de bună administrație, sectoriale și generale, ca să înțelegem exact cum stăm. Numai în felul acesta putem să ne asigurăm că simplificăm lucrurile, că le facem mai clare și le îmbunătățim. Abordarea ideală ar fi să se codifice legislația și jurisprudența. Să codifici nu înseamnă să pornești de la zero cu foaia albă de hârtie în față. Asta este doar pentru poeții juvenili și romantici, dar mă îndoiesc că astfel de poeți romantici și-ar găsi inspirația în regulile de bună administrație. Stock of the numerous existing... E, ideea este să pornim de la cerințe administrative noi în baza unei gândiri, regândiri, negocieri și interpretări. Dacă aplicăm noi reguli și noi reguli, nu creăm mormane de noi legislație, de nouă legislație, așa încât să creăm și mai multă incertitudine juridică, Din punctul meu de vedere, nu vrem să ne opunem uh, în niciun caz uh, unei legiferări corecte. Important este uh, ca, în cazul în care există un, o bază juridică și logică cât se poate de limpede pentru asta, și aici are și Comisia un rol de jucat, dar și Consiliul, care adesea este uitat dar care este prevăzut la articolele 24 și 26 din Tratatul Uniunii Europene și în alte cazuri justificate în baza articolului 291 alinatul 2 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Eu, în calitate de jurist, n-am nimic de spus în legătură cu acceptabilitatea politică a acestui nou unghi de control asupra unei acțiuni care, din, un punct de vedere statistic, iar putea reveni în principal comisiei dacă restricționăm Uh, utilizarea sa doar la instituțiile Uniunii Europene. Sincer vorbind, dacă nu vrem să acoperim toată gama de, la, de acte administrative de la bun început, atunci poate că n-ar strica să începem prin a aborda cazurile în care instanțele Uniunii Europene și asumă decizii individuale privitoare la persoane, agenți economici sau cetățeni individuali. Asta ar ușura lucrurile și ar spori legitimitatea efortului. Ar permite de asemenea cu această ocazie și un proces de reflexie mai refina, rafinat cu privire la revizuirea legislativă, la definiții, la problema cerințelor și la suprapunerile posibile, precum și la problema costurilor, care, din câte citesc eu un document, ar fi extrem de exagerat să fie considerate ca inexistente. Nici de cum nu e o problemă inexistentă problema costurilor. Deci, eu consider că toate aceste lucruri sunt, uh, ar trebui să alimenteze reflexia Comisiei. Desigur, în baza articolului 90-295, Parlamentul poate cere Comisiei să înainteze o propunere și asta nu, nu există nimic în lege care să interzică această, ca această cerere să fie însoțită de un proiect uh, foarte bine elaborat. Însă, în a, exercitarea dreptului său, Comisia poate să dea sau nu curs acestei solicitări în baza analizării fondului problemei, a șanselor sale de succes și a plus valorii sale costuri-beneficii. Și serviciile juridice vă asigur că în această caz, situație nu se vor opune nici unei uh, inițiative. Thank you very much for your contribution. I guess that... Mulțumesc foarte mult. Mă aștept ca dezbaterea să fie foarte aprinsă. Îi voi da cuvântul înainte de dezbatere doamnei Paraschevini Șu, secretar general adjunct al Comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața! Iată, e una dintre puținele cazuri în care pot să exprim punctul de vedere al Comisiei în urma prezentării din partea Consiliului. Vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi în fața dumneavoastră. Mulțumesc Parlamentului. Le mulțumesc doamnei Hautala. Și aș vrea să vă reamintesc că am început dezbaterea pe marginea acestui proiect cu domnul Berlinger, un distins fost eurodeputat, care a fost una dintre cele mai uh, uh, luminoase surse de inspirație dintre uh, eurodeputați și cred că ne aducem cu toții aminte de dumneasa. Sunt aici pentru a reprezenta comisia, așa cum s-a spus mai devreme, șeful meu nu este, astăzi, nu este acum prezent, dar va fi prezent mai târziu. Și așa cum arăta ultimul vorbitor, cred că este Logic să spunem că problema procedurii administrative în legislația Uniunii Europene este foarte interesantă, foarte importantă, în, același, în aceeași măsură și foarte complexă și deși nevoie de multă, de o atentă evaluare a ei. Eu vă pot asigura că noi la Comisie urmărim îndeaproape și cu mult interes proiectul acesta. Am citit cu multă atenție proiectul. Vom analiza cu și mai multă atenție ideile expuse pe marginea acestui proiect, inclusiv astăzi. Vă mai pot asigura însă de un lucru, și anume că subscriem integral și împărtășim întru totul obiectivul acestui proiect și anume să dispunem de o administrație europeană deschisă, independentă, eficientă și pentru aceasta este necesar un cadru juridic transparent, clar, previzibil, care să asigure încrederea cetățenilor. Toate aceste lucruri reprezintă principii care nu sunt doar principii, ci și obligații în baza tratatelor, dar nu doar în baza tratatelor, sunt și obligații morale. Obligații pe marginea cărora noi suntem profund angajați. Dar iată cum vedem noi lucrurile. După cum se spunea astăzi aici, Comisia, în special, dar și alte instituții, dispun deja de un set bine stabilit de reguli generale și sectoriale care reglementează comportamentul administrativ al acestor instituții. Dispozițiile generale al codului bunei uh, purtări administrative, alte reguli administrative, cum ar fi, după cum s-a spus astăzi, reglementările în materie de protecția datelor, concurență, accesul la documente, De asemenea, nu trebuie să uităm, după cum uh, arăta și domnul profesor Scuris, că administrația Uniunii Europene diferă foarte mult de administrația statelor membre. Activitățile noastre administrative cu caracter general se limitează la o gamă de activități foarte specializate, pentru care actualele norme principii și practici administrative de la nivel european, vizează deja o interacțiune deschisă, eficientă cu cetățenii și întreprinderile afectați. Prin urmare, punctul de pornire pentru examinarea necesității unei, unui nou regulament care să prevadă o legislație în materie de proceduri administrative europene? și să reflecte principiile care se regăsesc în acordul interinstituțional cu privire la mai bună reglementare, un acord încheiat de curând, este menit să identifice plus valoarea și să vadă dacă vorbim de un act proporțional sigur că se mai poate rafina, îmbunătăți și simplifica administrația europeană. Codificarea însă, prin intermediul unui regulament, ar reprezenta un exercițiu complex și delicat, care ar risca să producă consecințe pe care trebuie să le cântărim cu toții cu toată atenția, ceea ce se și întâmplă chiar astăzi pentru orice proiect orizontal, crearea unor norme mai clare, crearea unor condiții de soluționare a litigiilor mai clare pentru întreprinderile și cetățenii afectați, sunt menite să clarifice consecvența în mod prin, prin, inter, prin intermediul unei legislații europene mai detaliate. Acum, desigur, așa cum arătam, Comisia va analiza cu mai multă atenție ideile propuse, dar vândem pe toți, și cred că noi cu toții ar trebui să facem acest lucru, să reflectăm la toate problemele care trebuie avute în vedere aici. În prezent, noi așa vedem lucrurile este necesar să evităm riscurile dublărilor, suprapunerilor, dificultății în aplicarea unor norme uh, interpretabile și, așa cum se spunea mai devreme, riscul pentru riscul uh, ar fi, dacă o apucăm în această direcție, să ajungem la o propunere care să nu fie mai mult decât un numitor comun minim. Chiar dacă noi vrem uh, să procedem la această codificare cu toată atenția și cu toată prudența, trebuie ne totuși să definim și o distinție clară între regulile generale și specifice. Am analizat noi oare cu toată atenția în această propunere ce anume uh, vizăm din actuala legislație europeană și, nu în cele din urmă, codificarea ar duce la reducerea flexibilității noastre de a ne adapta la anumite nevoi concrete și de a răspunde unor nevoi concrete. Înțelegem care au fost eforturile Parlamentului, studiile făcute, lipsurile și lacunele pe care vreți să le umpleți și situațiile pe care le percepeți dumneavoastră și care sunt uneori de perceput ca fiind cazuri de proastă administrare. Analizăm cu toată atenția aceste cazuri ca fiind exemple și întreprindem și acțiuni țintite pe marginea fiecăruia dintre cazurile acestea. Dar nu considerăm că aceste cazuri ar duce la că în toate aceste cazuri un act uh, general administrativ ar fi schimbat într-un fel lucrurile. Noua administrație este considerată a fi răspunsul la orice problemă, dar ne putem gândi mai degrabă la utilizarea eficientă a normelor în vigoare, care ar putea să devină mai efective, mai eficiente. N-ar fi cumva aceasta o soluție mai la îndemână pentru a soluționa problemele? problemele? E doar vorba de câteva întrebări pe care le adresez dumneavoastră tuturor. Astăzi nu suntem aici pentru a trage o concluzie definitivă deocamdată. Comisia va analiza și este perfect dispusă să analizeze toate opțiunile existente, însă Comisia este deschisă și la a fi convinsă de argumente solide și ce pot să spun acum este că, deși suntem de acord asupra obiectivului, încă nu suntem convinși că opțiunile luate în discuție astăzi aici, și anume că o soluție administrativă de tip uh, uh, tipar unic este soluția cea mai eficientă și proporțională pentru a atinge acest obiectiv. Avantajele oare ar fi suficient de mari pentru a justifica un exercițiu atât de complex și de delicat? Am să închei cu aceste câteva observații. Nu înainte însă de a-mi exprima, cu toată sinceritatea, recunoștința pentru munca pe care ați depus-o dumneavoastră și care sunt convinsă că va avea efecte pozitive într-un fel sau altul. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you as well. Vă mulțumesc și eu am uh, epuizat lista distinșilor vorbitori și totuși mai avem ceva timp la dispoziție pentru dezbatere. adar deschidem dezbaterea, dar nu am solicitări de intervenție deocamdată. Profesor Harden. Pro- domnule profesor Harden. Mulțumesc, domnule președinte. Două scurte reflexii pe care aș dori să vi le comunic după ce am ascultat. <clears throat> părerile instituționale. Mai întâi, în legătură cu ideea că proiectul de regulament reprezintă o abordare de model unic, de tip cel mai mic numitor comun. Mi se pare că e o neînțelegere. <clears throat> Pentru că, după cum am încercat să vă explic în prezentarea inițială, proiectul de regulament atinge justul echilibru dintre un set comun de principii la nivel înalt care reprezintă nu cel mai mic numitor comun, ci o declarație la nivel înalt a principiilor legale de, dintre cele mai bune pe care le găsim în legislația europeană, pe de-o parte, iar pe de altă parte, fiind lex generalis, nu face o derogare de la lex specialis permite o diferențiere, o varietate necesară pentru a avea eficacitate în gama de domenii de politică acoperite de regulament. Acestea erau cele două reflexii, sau prima, de fapt, dintre cele două. A doua, declanșată de ascultarea prezentării lui Hubert Legan, care, dacă mi se permite, a fost precisă și elegantă. Mi-a plăcut foarte mult ca jurist, mi s-a părut fascinant de interesantă și mi-aș dori ca și eu să pot vorbi în limba franceză cu uh, strălucirea, cu finețea uh, cu care domnul respectiv vorbește în engleză, păstrând rigoarea carteziană și eleganța abordării franțuzești. Acestea fiind spuse, am o îngrijorare politică și anume că există riscul că ce a spus domnul ar putea fi uh, prost înțeles, neînțeles și cred că ar fi prost înțeles sau neînțeles. Nu spun neapărat, dar s-ar putea întâmpla ca cineva și asta m-a făcut să ascult sau pe baza intervențiilor din dezbaterea eurosceptică din Regatul Unit, ascultându-l pe domnul de aici, s-ar putea stârni reacția. Ce a spus este că, de fapt, ce s-a creat la nivel european e atât de diferit atât de monstruos în comparație cu Constituțiile naționale cu care ne-am familiarizat, că nu puteți oferi la nivel european același gen de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale de care ne bucurăm prin constituțiile naționale, Deci nu puteți oferi la nivel european ce ați creat în peste o jumătate de secole atât de denaturat și distorsionat și de diferit de cadrul constituțional național că nu puteți să faceți. Asta ar fi o adevărată tragedie. Dacă s-ar înțelege greșit uh, ce a spus domnul, pentru că eu cred că nu e adevărat, pentru că există o structură constituțională a Uniunii Europene flexibilă, eficace, necesară pentru a îndeplini sarcinile uh, pe care trebuie să le îndeplinească Uniunea și uh, pentru care e nevoie de Uniune pentru statele membre. Iată de ce s-a permis ca măsurile necesare pentru a face față crizei financiare în 2008 cele mai bune energii ale celor mai uh, buni juriști pentru a da soluții pentru probleme, pentru a-i permite Uniunii să acționeze și să facă lucrurile necesare. Mi-aș dori ca aceeași energie să fie consacrată pentru a permite Uniunii să le ofere cetățenilor și firmelor protecție atunci când au de-a face direct și cu instituțiile Uniunii Europene ca și atunci când se bucură de Uh, astfel de protecție că nu au de face cu administrația națională. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes pozițiile aparate în numele Comisiei și în numele Consiliului. Poziția Comisiei pare destul de ciudată, pentru că, în definitiv, înseamnă să spună că codificarea despre care spune că e de dorit în toate statele membre n-ar fi și pentru procedura administrativă a Uniunii. Asta mă ne liniștește. Nu e o modalitate oarecum ca unele administrații europene să încerce să păstreze anumite avantaje în detrimentul celor administrații. Se pune această întrebare în ce privește poziția Consiliului. Și mie mi s-a părut că intervenția domnului Berogal era fascinantă, subtilă. Un regret, totuși, că nu s-a exprimat în franceză el fiind francez și chiar plâng acest fapt eu ca francez. Și în ce privește conținutul, am uh, considerat că finețe analizelor pe care le admiram când citeam concluziile pe vremea când erați comisar la Consiliul de Stat, pentru că trebuia să comentez unele dintre părerile dumneavoastră. În fine, dacă am înțeles bine, faceți o propunere foarte precisă la sfârșitul intervenției și anume de a ne cantona doar la acest regulament la preconiza soarta actelor administrative individuale. Acesta era nucleul propunerii dumneavoastră? Thank you very much. Președintele, mulțumesc. Domnule Gal. Domnule președinte, ce bine că am venit. E o întâlnire atât de plăcută. Mai ales când e vorba de utilizarea limbii franceze. Aș prefera să exprim dreptul francez în engleză decât să exprim altceva în franceză. În fine, nu e întotdeauna o opțiune. Aveți dreptate. În legătură cu comentariile mai concrete, pe de-o parte riscul de proastă interpretare a intervenției mele. Îi mulțumesc domnului profesor Harden pentru că a precizat că ar fi o misrepresentation în ce privește emisia mea, să se creeze, evident, o birocrație autonomă um, scăpată de sub control și evident că nu asta doream eu să spun, pentru că mi se pare că ideea de a avea un raționament bazat pe o procedură administrativă autonomă <clears throat> care ar fi cu totul separată de autoritatea politică um, în fața care ar răspunde, s-ar putea pune și într-un cadru administrativ național ca și în cadrul administrativ al Uniunii. Nu e o problemă proprie a Uniunii și mi se pare că modul în care se răspunde, și aici revin la chestiunea care tocmai s-a pus, este de a fi foarte concret și specific. Vorbesc aici doar în nume personal și o idee care se vehiculează. Am putea avea două abordări. Să avem un fel de carta drepturilor, să exprimăm în mod foarte general, având apoi controlul judecătoresc care să o pune în aplicare, e durează, e nevoie de timp, nu întotdeauna sunt abordări coerente într-un sector material sau nu. Sau putem ajunge, și asta mi se pare esența dreptului administrativ, la soluții care să fie de la bun început concrete și precise. Când vorbim de termen limită, ce înseamnă termenul? Putem spune că termenul obișnuit pentru a se răspunde la astfel de solicitare este de șase luni, doi ani, mai puțin contează. Dar de ce e bine să avem aceste discuții? Nu să avem un cadru vis, să spunem că apoi interpretează domnul judecător. Nu asta e ideea. <clears throat> Dacă avem o muncă legislativă în materie care implică statele membre în negociere, implică și instituțiile și Parlamentul, trebuie să ajungem la un catalog de generalități, pentru că un catalog de generalități e ceva de care nu avem nevoie. În măsură în care principiul de administrări e o bază suficientă pentru curtea ca să aprecieze ce înseamnă termenul rezonabil, transparență, accesul, responsabilitatea și așa mai departe. <clears throat> și care e concluzia pentru mine și, de fapt, este sugestia pe care am făcut-o în mod cu totul irresponsabil și nu e deloc opinia Consiliului, ci o părere pur personală, că, de fapt, ar trebui să facem ceva specific, după părerea mea, e propunerea concretă cu două aspecte. Să eliminăm trimiterile la acte administrative și proceduri administrative, pentru că asta creează impresia nefastă unui fel de identități autonome care acționează în propria calitate. Cred că am înțeles că domnul profesor Harden nu e împotriva ideii de a avea la început uh, ceva care să rămână nedefinit în acest sens adică să eliminăm aceste trimiteri. Asta se aplică pentru sau activităților instituțiilor. Dar ne trebuie de fapt o abordare progresivă, fără de care evident că dacă va fi o chestiune de control al puterilor prin care Comisia face acele acțiuni de infracțiune împotriva statelor membre, ca observator al practicii politice, puteți da uitării. Nu o să fie niciodată în acord al Consiliului să există o aplicare a acestor principii procedurilor de control acțiunilor în uh, infracțiune inițiate de Comisie împotriva statelor membre. Asta nu se facă niciodată. Asta e nu doar părerea mea personală, ci un fapt politic pe care vi-l descriu. Trebuie să se restrângă aici pentru a le da acestor principii ocazia unei munci legislative aprofundate pe baza lucrărilor foarte importante care au fost realizate până acum și care presupun să trecem la întrebare, să vedem care este dimensiunea materială concretă pe care o dăm drepturilor și regulilor pe care le enumerăm, fără a ne cantona generalități. Și după părerea mea, asta e o posibilitate de a restrânge domeniul de aplicare, evident. Nu e abordare juridică, e doar un prim pas, dar mi se pare că e ceva util, pentru că nu o să mai existe reticențele și rezistențele dacă vrem un control general al acțiunilor comisiei dacă ne concentrăm pe actele individuale care <clears throat> privesc persoane private, particular, cetățeni sau întreprinderi. E evident că asta are avantajul imens ca pe planul vizibilității proiectului e foarte dificil să spui că nu ești pentru și e clar că asta suscită în același timp un interes din partea publicului pentru astfel de lucruri. Publicul va sprijini proiectul și se va ajunge la restrânge uh, câmpul acelor reacții și știm uh, că sunt aceste reticențe care există și trebuie depășite, învinse printr-o muncă de fond care va afecta toate conceptele și noțiunile, dar pe baza unei definiții relativ limitate, cu un efort pentru a ne îndrepta spre reguli precise și limpezi. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Comisia acum. Permiteți-mi să vă explic cât mai clar ce doream să spun. Ce am spus? Că dacă vrem să avem un cod care să fie un cod care să îmbunătățească situația în care suntem astăzi, așa cum o vedem, indiferent care instrumentul, e nevoie de mai multă claritate, de mai multe detalii și să știm care sunt problemele de care ne ocupăm. cred că domnul Legal a spus acum câteva momente, dacă începem să ne întrebăm care sunt problemele de care ne ocupăm cu acest regulament pe care îl avem astăzi, cred că avem deja unele zone în care pe baza proiectului nu vedem de ce trebuie să acționăm. Probabil, după cum am văzut și astăzi, poate că e necesar uh, să existe diverse etape, dar încă nu suntem convinși. Nu vrem să avem un instrument care să fie mai puțin bun decât cele pe care le avem în prezent. Și cred că asta era exact ce am spus și vedem astăzi că o abordare unică nu e bună pentru toți. Dacă e general, atunci nu-și atinge scopul. Trebuie să spunem clar. Și asta e în mai bună legiferare și reglementare, în inițiativele noastre. Mulțumesc. Thank you. Președintele, vă mulțumim. Domnul profesor Sile, îmi permit să fac câteva observații, începând cu un citat din Guillaume Taciturnul. Wilhelm Taciturnul spunea în franceză, pe vremea aceea era limba utilizată. Nu e necesar să sperăm pentru a întreprinde, nici să reușim ca să perseverăm. Iar Parlamentul a dat dovadă de multă perseverență. Cred că a venit momentul și pentru alții să acționeze. Ce am auzit aici, a spus domnul profesor Harden și spun și eu asta cu acest proiect nu e vorba deloc de o abordare unică. Clauza legată de raportul cu restul dreptului derivat e extrem de clară și de altfel nici n-ar putea fi altfel. Dreptul Uniunii în starea actuală nu permite să avem un act prin care legiuitorul s-ar lega el însuși de mâini și de picioare față de altele sau alții. Problema nu e, după cum spuneam în introducere, scopul, conținutului acestui regulament, care este de a da reguli precise pentru situații în care există lacune și există lacune în dreptul derivat, pentru situații în care există interpretări diferite ale unor dispoziții similare din anumite sectoare și a permite să se avanseze. Am ascultat cu mare plăcere, ca de obicei, pe domnul Legal, care spunea că vorbește în nume propriu și nu e o poziție oficială a Consiliului și e logic și mi-ar plăcea să putem dezbate mai în amănunt. Și îmi place foarte mult să aud pe unii care spun ceva ce am spus și eu în <clears throat> comentarii legate de articolul 298. Sunt detalii foarte importante și de asemenea un lucru important pentru mine venit din afară, deși colaborez foarte strâns cu grupul de lucru. Discuția în această dimineață demonstrează cât de mare interesul de a avea un text. Nu e vorba doar de o idee generală, pentru că e ușor să există un acord de principiu general. Vorbim despre un text, Pierre Legal a pus degetul pe rană, pe o dispoziție concretă și mă bucur că s-a ajuns la propunerea de a nu defini actul și activitățile administrative, pentru că pentru asta e nevoie de un efort și încheie aici, care nu se poate face și domnul legal a spus implicit și chiar explicit decât după alte etape după ce știm care sunt regulile pe care vrem să le aplicăm și apoi vom ajunge la o mai bună definiție. Fiind înțeles că avem o idee de la început, de la pornire, e o definiție funcțională sau organică sau ambele, între care trebuie să alegem. Cred că a venit momentul să discutăm despre conținutul dispozițiilor. Și cred că propunerea Parlamentului ar trebui să permită acest lucru și sper în ce mă privește că și Comisia va răspunde în legătură cu detaliile. Președintele, mulțumesc. As I do not see any... Întrucât nu văd alte solicitări de intervenție, aș dori ca în încheiere doamna Hautala să tragă niște concluzii. Mulțumesc, domnule președinte și le mulțumesc tuturor vorbitorilor. Cred că domnul Ziller a spus ceva foarte important, și anume că Parlamentul a fost foarte perseverent cu acest proiect. Așa a spus și Ombudsmanul European și sunt recunoscător domnului Ziller, domnului Galer, celorlalți invitați care au pus cap la cap acest text prin uh, cooperarea lor cu grupul nostru de lucru și a serviciilor juridice. Cred că am ajuns într-un moment în care, într-adevăr, după cum a spus domnul profesor Zilă, <clears throat> că acum invităm celelalte instituții să recunoască faptul că Parlamentul are un interes autentic de a vedea această dezbatere că ajunge la nivelul interinstituțional și în acest sens am ascultat cu mare atenție reacțiile din partea altor instituții și trebuie să spun că am auzit critici mai constructive decât în trecut și cred că e un punct de pornire foarte bun. Acum ajungem la o situație în care, după ce Parlamentul avizează și adoptă acest text, ca anexă la rezoluție în lunile următoare să avem uh, dezbateri uh, caracterizate de pasiune în continuare în legătură cu domeniul de aplicare mai largă la acest exercițiu. Nu e nicio surpriză pentru nimeni dintre cei care au pregătit textul că aceste două chestiuni erau cele care s-au dezbătut aici. Să continuăm așadar această dezbatere. chiar dacă domeniul de aplicare al acestui proiect de regulament e limitat, cred că este clar că adoptarea de legislație care să corespundă cu proiectul de regulament ar uh, avea tendința de a face viața cetățenilor, a firmelor, a sindicatelor, a societății civile, a organizațiilor acestea mai ușoară când interacționează cu administrația Uniunii Europene. Îi sunt recunoscători doamnei Garson și doamnei Lici pentru că au acceptat să participe la această audiență și aș vrea să mai menționez că eu cred că e un exercițiu util pe care l-a menționat doamna Garson și ce am vrea să vedem este că diverse entități din societatea civilă, diverse firme sau organizații colective vor vedea dacă va fi ceva pe care să-l fac împreună. Aceasta e dorința mea ca acest lucru să se întâmple și e un lucru care nu e doar interesul unuia al unei organizații din Uniunea Europeană. Aș dori de asemenea să precizez faptul că, într-adevăr, nimeni în spatele acestei inițiative n-a dorit niciodată să ajungă la nivelul cel mai scăzut, al celui mai mic numitor comun, ci mai degrabă să clarifice, să sublinieze principiile care ar trebui să fie caracteristice pentru un sistem modern european uh, transparent de administrație europeană. Deci acoperirea lacunelor e extrem de important și nu o să vă dau decât un exemplu de lacune care au fost identificate un raport din partea Curții de Conturi în legătură cu programele de bailout. Cu siguranță au avut loc îmbunătățiri, dar încă mai sunt lucruri de îmbunătățit în ce privește mai bună administrare. Acest raport de la Curtea de Conturi precizează că au fost lacune grave în dosarele Comisiei cu documente cheie lipsă chiar și pentru cele mai recente programe de astfel de salvare financiară de bailout. Dacă ne uităm la articolul 16 din proiectul de regulament, în legătură cu datoria de a păstra registre, există deci lacune și nu dorim să ajungem la nivelul cel mai scăzut a celui mai mic numitor comun cu aceste propuneri. Cred că de asemenea a reieșit foarte clar din mai multe intervenții de la vorbitorii noștri că proiectul de regulament, dacă se pune în aplicare, nu ar duce la mai multe litigii ci din potrivă ar uh, uh, contribui la evitarea de conflicte. Dacă totuși ar apărea o dispută, ar fi posibil să se soluționeze în faza de pre-litigiu. Și îl văd pe domnul uh, profesor Scuris că zâmbește. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor în acest moment. M-am bucurat foarte mult să preiau această muncă importantă desfășurată înainte de fostul nostru coleg Luigi Berlinguer și sperăm că nu va trebui să așteptăm încă 10-15 ani până când să vedem uh, o finalizare a acestui proiect care să fie tratat cu seriozitate de instituțiile europene. E acum o fereastră de oportunitate, cum se spune pe care o văd și în încheiere o să spun că unul dintre lucrurile cele mai importante, esențiale, la care s-au referit mai mulți vorbitori astăzi, că de fapt mai bună legiferare are nevoie de o mai bună administrare sau administrație. Nu e doar încă o lege pe care o propunem, ci o lege care ar simplifica și îmbunătăți nivelul de reglementare și mai presus de toate pentru a face mai ușor de înțeles pentru cetățenii europeni și alte entități care interacționează cu instituțiile. Așadar, vom continua să lucrăm și în etapele următoare, desigur. Am uh, remarcat sprijinul uh, covârșitor din partea fostului Parlament și sperăm să adoptăm în plenară, poate încă din uh, lunile următoare. Așadar, să continuăm să mergem pe calea aceasta de a examina mai în amănunt și să vedem cum putem să convingem Comisia Europeană că, într-adevăr, această legislație care se propune să fie propusă va avea putere de lege și vă mulțumesc tuturor. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Hautala, for your... Mulțumim foarte mult, doamna Hautala, pentru întreaga activitate. În numele comisiei noastre doresc să vă mulțumesc, uh, să mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi. Mulțumim pentru contribuții, pentru intervenții. Nu-mi rămâne decât să declar închisă această audiere. Mulțumesc pentru participare. Noi acum vom continua cu reuniunea coordonatorilor. V-aș ruga așadar, aș ruga așadar ca publicul să părăsească sala.